I think we can start. Cred că putem începe. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten. Bună ziua, dragi colegi, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Ajungem la reuniunea de astăzi. Dacă nu există obiecții, considerăm că proiectul de ordine de zi este adoptat comunicări ale președintelui nu există până acum și putem trece direct la punctul 3, uh, grupul de lucru privind uh, turismul. Avem un schimb de opinii cu domnul Pedro Orton. Este vorba de prima întâlnire acestui grup de lucru în noua perioadă legislativă. Îl uh, salut pe domnul Uihei, care, este, care va prezida acest grup de lucru privind turismul. Alături de noi este domnul uh, Pedro Ortun, directorul de DGNTR, pentru a discuta despre situația actuală în uh, domeniul turismului european. Domnule Ortun, bine ați venit! știm că Comisia Europeană a luat uh, noi uh, decizii. Doamna comisar va anunța noile acțiuni la Madrid. Dumneavoastră sunteți uh, aici alături de noi, ne bucurăm de acest lucru. Ne aducem aminte de ultima propunere făcută, care conținea 10 acțiuni în o propunere publicată în anul 2010, deci deja de aproape 5 ani. Obiectivul, titlul acestei uh, publicații era ca Europa să devină cel, cel mai atractiv obiectiv turistic uh, de pe planetă și am dori să vă rugăm ca, pe lângă informații legate de noul pachet de acțiuni, să ne spuneți cum au fost puse în aplicare deciziile publicate și convenite în anul 2010. Și vă dau cuvântul, domnule Orton. You have uh, spelled out very clearly what I, I was going to, to inform you today and to talk to you today. Bună ziua! Aș vrea să vă informez astăzi ce am făcut uh, de la comunicarea din 2010 și asta în două capitole. Doamna comisar uh, Biancovska a anunțat cu două zile în urmă și a promis unii dintre dumneavoastră poate au ascultat audierea de pe 2 octombrie prin web streaming, urmărim îndeaproape la tot ce se întâmplă. Cum spuneam, după consultări cu toate părțile interesate, publice și private, 2014, în finalizat deci această consultare, ei a propus ceea ce a numit un set de acțiuni cheie comune pentru a ameliora competitivitatea durabilă a sectorului turismului în Uniunea Europeană. Iată-ne, deci, eu cred că e o întâlnire care vine la momentul potrivit și sunt încântat și onorat să fiu alături de dumneavoastră. Lucrez uh, la Comisie pe tema turismului din 2000, însă am văzut că sunt mulți eurodeputați noi în întregul Parlament și în această comisie și de aceea aș dori să vă reamintesc că din noiembrie 2009, practic, odată cu tratatul de la Lisabona, avem o competență specifică la nivelul al treilea, potrivit cărea Uniunea Europeană ar trebui să să pună în aplicare toate măsurile complementare pe lângă măsurile din statele membre. E vorba de articol 6D din tratate și e important să reținem. Încercăm să armonizăm legislația pe turism în statele membre. Deci avem ocazia să propunem o serie întreagă de măsuri la o dimensiune europeană sau transnațională care să aducă o valoare adăugată și care merg în direcția asigurării, facilitării, promovării, competitivității durabile a turismului în întreaga Uniune Europeană. Iată, și dacă vă amintiți, primul dumneavoastră vicepreședinte și fostul nostru vicepreședinte, domnul Tajani, în februarie 2010, ne-a solicitat o comunicare, o comunicare pe care ați citat-o și dumneavoastră și a fost adoptată într-un timp record, în luna iunie, include 21 de acțiuni, dintre care unele orizontale extrem de importante, și anume acțiuni de mainstreaming ale turismului în toate politicile Uniunii Europene care ar putea avea un impact asupra turismului și competitivității acestuia legat de instrumentele financiare. Iată ce am încercat să facem în ultimii patru ani. Cele mai uh, importante măsuri, uh, acestea, aceste 21 plus cele orizontale, uh, noi le-am promovat și credem că am reușit să promovăm o diversificare a produselor de turism în Europa. Împreună cu Parlamentul am avut aproape întotdeauna cel puțin unul sau două proiecte sau proiecte pilot, dacă vă amintiți, domnule președinte, proiectul ICT și ne referim la produse turistice specifice, mă gândesc la acțiunea Calypso, cred că era în 2007, am avut, deci, succes, pot să spun, ca să vă informez, apelurile la propuneri lansate în 2012, 3-4 ari de acțiune, am avut circa 60 de propuneri. Ce, în 2014 am primit peste 400 de propuneri, fie că e vorba de sectorul public, privat sau comun, propuneri din partea unor consorții și așa mai departe, ceea ce e un semn foarte bun pentru noi. Ca atare, credem că turismul va fi stimulat. Cum știți, cu o zi înainte de Târgul Internațional de Turism de la Madrid, Organizația Mondială a Turismului își publică cele mai recente date pentru anul scurs, acum 2014. Și, în ce ne privește, am ajuns la 457 de milioane de intrări de turiști în Uniunea Europeană. Deci a, e o cifră care a crescut foarte mult. Și vorbim de un procent de 40% din, to- din toate intrările de turiști din întreaga lume. Deci ne menținem la acești 40% în ciuda unor uh, destinații emergente foarte interesante. Deci e vorba de creștere plus 5,3% față de anul anterior. Americile, și în special America de Nord, uh, ne depășesc doar pentru că, dacă vă amintiți, președintele Obama a introdus măsuri de facilitare a vizelor și uh, în Statele Unite, în special pentru destinațiile uh, americane, există o colaborare foarte bună între sectorul public și privat. Și ei au crescut cu 7% între 2013 și 2014. Însă acesta nu este poate cel mai bun indicator, ne-am dorit și noi astfel de creștere în ce privește uh, cheltuierile rezultate din turism aici în destinațiile noastre europene. Uh, nu avem încă cifre pentru 2014 pentru acest indicator, dar creșterea va fi mai mică, undeva în jurul 1%, ceea ce nu era deloc, dar competiția e mare și prețurile uh, sunt afectate adesea de această concurență acerbă. În plus, în ultimii patru ani am mai făcut două lucruri importante legate de două texte legislative importante. Dacă vă amintiți, s-a adoptat revizuirea pachetului uh, pentru călătorii. Discuțiile au fost încheiate în Parlamentul anterior, în prima lectură, foarte rapid, poate un pic prea rapid, iar Consiliul în uh, luna decembrie a uh, terminat abordarea generală și primul trialog tehnic la Comisia IMCO va începe chiar săptămâna viitoare. E un moment important. Există încă dificultăți, încă există lucruri care trebuie să ameliorate, puse la punct și sper că în acest grup operativ și Comisia IMCO în cadrul trialogului vor putea să rezolve aceste probleme. Și un al doilea lucru important și din punctul nostru de vedere cel mai important succes la nivel de comisie a fost adoptarea comună de către comisie cu un efort de peste 2 ani în revizuirii codului de vize Schengen. În sfârșit, domnul Tajani împreună cu doamna Malmström la vremea vreme au adoptat în aprilie iar discuțiile în Consiliu s-au finalizat, textul a fost uh, analizat uh, până săptămâna trecută. Prima întâlnire a Comisiei Libe aici la Parlament pe acest text va avea loc uh, în februarie. Aici însă veștile nu sunt bune, ci sunt mai degrabă proaste. Consiliul a eliminat toate măsurile de simplificare și armonizare uh, dacă nu toate, 80-90% sigur din propunerea comisiei. Cum v-am spus deja din septembrie, când am văzut că discuția la Consiliul merg în direcția greșită, ne-am dat seama că va trebui făcut un efort foarte mare aici în Parlament, așa încât măsurile economice și de facilitare să uh, poată interveni. e important de menținut acest procent de 40% al turiștilor care vin, în special din țări care nu dispun de examenare de viză. În plus, am reușit să includem în fondurile structurale pentru CFM-ul curent peste două treimi din programele operaționale regionale. Peste 200 de regiuni europene au făcut propuneri vizând turismul, ceea ce este un semn foarte bun. Fondul regional de coeziune, fondul de dezvoltare rurală, există o componentă de turism foarte uh, importantă în statele membre și mai mult decât atât în regiuni. Ce am făcut în 2014? Ei bine, ne-am pregătit. Uh, serviciile comisiei au profita de acest an electoral pentru a face pregătiri și am lansat trei consultări importante. Una vizând uh, vârsta a treia, alta pentru viziunea, o viziune asupra uh, viitorului turismului european. Ele vor fi publicate curând și pe această bază am uh, lansat consultări mai formale dacă vă amintiți, împreună cu doamna Costa, uh, din partea Comisiei Cult, ați participat la discuțiile de la Napoli, iar în octombrie am discutat patru teme la zilele turismului european. Alți colegi uh, au participat la acest eveniment în Bruxelles și pe baza consultărilor, a discuțiilor în aceste două mari conferințe cu părțile interesate, am putut uh, oferi comisarea noastră un uh, discurs pe care l-a asumat 100% la uh, târgul de la Madrid săptămâna trecută și uh, v-aș cita 8 inițiative cheie uh, pe care comisarea s-a angajat și acestea vor fi prezentate pe 17-18 septembrie la Luxemburg la Forumul Internațional pentru Turism în acesta. Aceste inițiative cheie se bazează pe un consens larg al părților interesate, publice și private, în ce privește provocările majore ale turismului. Nu doar că e cel de-al treilea mare sector economic european în termen de PIB și ocupare, ci e un sector de cele mai bune cel mai rezistent la criză, un sector rezilient. Dar asta nu înseamnă că nu se confruntă cu provocări. Am să parcurg această listă, nu am să prelungesc discuția. Evoluția demografică, în termen cantitativ și calitativ, mai multă persoană de vârsta a treia, un turism mai specific, turiști mai uh, pretențioși, care își doresc niște produse mai personalizate o altă provocare este revoluția digitală, care a revoluționat multe din modelele de afaceri tradiționale în turism. Este o provocare mare. În al treilea rând, din nou, faptul că um, cadrul legislativ al turismului este unul foarte complex și nu atât la nivel european, Poate avem 10-12 directive sau regulamente care vizează în mod direct turismul, dar la nivel național, regional, chiar și local, provincial, cum se spune, există reguli complexe, diverse, adesea chiar divergente, incoerente și, de asemenea, practici administrative. Toate acestea ar trebui canalizate, ar trebui uniformizate. Însă e rolul statelor membre și al autorităților regionale locale. Un alt element, nevoia de a ameliora competențele lucrătorilor din turism. E vorba de um, competențe digitale, de cunoașterea limbilor străine și, efectiv, de mentalitate. În special pentru turiștii care vin din state terțe, mă gândesc la chinezi, indieni, ruși, acești turiști au nevoie de alt tip de servicii și trebuie să adaptăm competențele lucrătorilor pentru a oferi servicii mult mai bune acestor turiști. Trebuie să avem o politică și un management uh, mai chipzuite. Trebuie să ne comportăm mai responsabil atunci când noi înșine călătorim în Europa sau în lume indiferent care e destinația. Mulți își asumă deja uh, responsabilitatea și o abordare durabilă, dar multe mai trebuie făcut. Apoi, trebuie redusă sezonalitatea în turism. Și un alt element avea o promovare mai bună a destinațiilor europene a unor produse tematice paneuropene, în special în state terțe. Ne trebuie o abordare mai agresivă aici. În fața acestor mari provocări, am pregătit discursul uh, doamnei comisar și v-aș citi cele opt inițiative cheie. Suntem toți încântați de această listă, veți înțelege. Ea a spus. Ea va prezenta următoarele în vară în pregătirea formei de la Luxemburg. Următoarele opt inițiative cheie. Prima, încercarea de simplificare, de armonizare, respectând desigur subsidiaritatea, cadrul reglementar. Nu avem competențele necesare dar putem recomanda, la nivel de state, regiuni, autorități locale, putem provoca discuții serioase în statele membre pentru uh, așa armoniza legislația. Uh, din perspectiva pieței unice digitale, va trebui să găsim un cadru mai bun juridic, economic și social pentru a vedea care e impactul instrumentelor digitale în turism. Și vom lansa astfel de discuții, o astfel de platformă. Nu va fi ușor pentru că tema e complexă. Mm, produsele digitale funcționează la nivel global, ca model de afaceri și cu o legislație complexă care nu e actualizată, lucrurile sunt dificile. În al treilea rând e vorba de ameliorarea competențelor, în al patrulea rând un turism responsabil prin adoptarea cartei europene pentru un turism responsabil care datează de 2 ani. Am realizat acest text împreună cu experți din statele membre, din sindicate, societatea civilă, ONG-uri, mediul academic vom actualiza această carte. Doamna comisar a spus că trebuie să fie adoptată această carte înainte de vară. 5. Promovarea oricărei inițiative ce poate duce la combaterea sezonalității. Vom propune inițiative care să faciliteze călătoriile uh, Uh, în afara sezoanelor de vârf. Există un proiect relativ la China care a fost uh, adoptat în, proiect, în bugetul 2015. Lucrăm, de exemplu, și cu Brazilia, poate și cu Statele Unite. Deci, uh, iată un al cincilea tip de acțiune. 6. În zona transportului e foarte important promovarea unei intermodalități, interoperabilități între toate mijloacele de transport, deoseb în ce privește destinațiile periferice, fie că sunt pe insule sau altundeva, încă multe lucruri trebuie făcute în sectorul transportului pentru turism. 7. Promovarea comună a destinațiilor europene. Ne dorim un parteneriat public-privat așa cum și Statele Unite au, cum are Germania, Australia, destinații regionale mari, de ce nu putem face același lucru în Europa? Vom încerca să obținem o promovare comună a destinațiilor europene și a turismului paneuropean prin produse specifice pentru statele terțe. În fine, și închei cu asta, vom promova și vom încerca să ameliorăm guvernanța sectorului turismului. La comisie, în ultimele trei luni, am uh, reactivat uh, un uh, serviciu comun. Dumneavoastră ați creat grupul operativ, aveți un intergrup pe turism și moștenire culturală, există rapoarte de inițiativă, toate acestea sunt semne pozitive. De asemenea, statele membre trebuie să lucreze mai bine între ele în regiunile lor, trebuie să um, învețe unii de la alții să facă schimb de experiență. Și, în fine, industria. Industria nu e destul de bine coordonată. Trebuie să aibă o platformă mai stabilă pentru a aborda problemele de interes comun Mm, au fost diverse încercări începește vizele, bună oară, promovarea comună, mai multe teme de interes comun, cum spuneam, trebuie să fie asumate și de industrie. Însă trebuie să existe o conectare, inclusiv cu bunoarea industria modei, uh, turismul pentru cumpărături, uh, turismul uh, scopuri de îngrijiri medicale, uh, toate acestea trebuie să uh, corelate. Am să mă opresc aici și uh, voi fi încântat să vă aud comentariile și întrebările. Trebuie să mai țineți seama de un lucru, propunerile, discuțiile care au avut loc pe 3 septembrie, atunci când dumneavoastră ați reunit prima uh, întâlnire Tran Turism cu ministrul italian, domnul Franceschini. Atunci foarte multe idei bune au uh, apărut. Țineți seama, vă rog, de ele. Vă mulțumesc foarte mult. Pe atunci, pentru den Vortrag. Und es haben sich viele gemeldet, aber zu... Vă mulțumesc, domnule Orton, pentru prezentarea dumneavoastră. Mulți colegi doresc să iau cuvântul, însă, înainte de a da cuvântul uh, uh, vicepreședintelui comisiei noastre, aș dori să-i salut pe cei 32 de studenți de la Universitatea din, din Bordeaux, invitați de domnul Riche. Bine ați venit! Mulțumesc, domnule elnök pentru prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Orton pentru prezentarea sa. Cred că ar trebui să să avem la dispoziție mai mult timp pentru a discuta cele spuse de domnul Orton în calitate de coordonator al grupului de lucru Aș dori să vă spun părerea mea față de afirmațiile domnului Orton. În primul rând, cred că trebuie să explicăm și celor care nu cunosc atât de bine acest uh, domeniu că avem o responsabilitate față de turism, pentru că există foarte multe legături cu alte sectoare. Noi suntem uh, responsabili, uh, comisia noastră este, uh, are competențe în acest domeniu. Din păcate, competențe mult mai mari revin statelor membre în ceea ce privește turismul. După cum a spus, pe de altă parte, domnul Orton, turismul este al treilea cel mai important uh, sector economic în Europa, un sector care continuă să crească. Așadar, dacă Parlamentul European, dacă Comisia Europeană, dacă membrii parlamentelor naționale la ei acasă discută și cer uh, crearea de locuri de muncă, ar trebui să înțeleagă cât de important este turismul din acest punct de vedere. Este adevărat că noi nu avem reale competențe în acest domeniu, de legiferare. Cu toate acestea, ar trebui să ne preocupe mai mult această temă și situația din acest sector. Dacă nu în mod uh, oficial, cel puțin în uh, foruri uh, neoficiale ar trebui să discutăm această temă. Nu doar Comisia Europeană, dar și Parlamentul European cred că ar trebui să discutăm mai pe larg această temă. În uh, următoarele luni, în cadrul acestui grup de lucru, voi încerca să ofer o vizibilitate mai mare acestui sector în calitate de uh, membru al Comisiei uh, pentru Transport și Turism al Parlamentului European. Am câteva propuneri concrete. Consider că ar fi de bună să o invităm pe doamna comisar Bienkowska, Există un responsabil în Comisia Europeană pentru acest domeniu. Din păcate, nu am reușit să avem un schimb de opinii cu dumnei până acum. Am făcut această propunere până acum, dar ea a fost respinsă de conferința președinților. Aș dori să revin cu această propunere de a o invita la următoarea reuniune a comisiei noastre pe doamna Biencovska, cu care va trebui să inițiem un dialog. În al doilea rând, în ultimele luni am studiat raportul din redactat și adoptat în anul 2011, ultimul an în care a fost adoptat un uh, raport privind această temă, turismul european, în contextul noului cadru legislativ pentru turism. Și aș dori să știu ce s-a întâmplat din anul 2011, care sunt rezultatele acestui raport. Eu sunt un nou membru al Parlamentului European, dar cu toate acestea m-ar interesa să aflu dacă Parlamentul European a adoptat uh, raportul respectiv și apoi nu s-a mai întâmplat nimic sau dacă raportul respectiv a avut consecințe practice în acest uh, sector. Apoi, cred că la următoarea reuniune, deci este evident că grupul nostru de lucru va trebui să discute urmările uh, raportului respectiv. Pentru că dacă un raport nu are uh, consecințe practice, nu cred că mai are rost să adoptăm asemenea rapoarte. Apoi, în al treilea rând, în cadrul uh, teme relevante pentru domeniul turismului se discută nu doar la comisia noastră, se discută și în alte comisii parlamentare, cum este Comisia IMCO. Sper, drept urmare, ca și uh, colegii care sunt membrii altor uh, comisii europene să țină seama de aspectele relevante pentru turism. Există foarte mulți specialiști prezenți și astăzi aici în uh, sală, reprezentanți a uh, diferitelor uh, interese din sectorul turismului, care se așteaptă ca noi să acordăm atenția necesară sinergiilor posibile între sectorul turismului și transportului, de exemplu, dar să sensibilizăm și ceilalți colegi europarlamentari în acest sens și sper că, din acest punct de vedere, secretariatul va sprijini activitatea grupului nostru de lucru. În plus, avem și uh, sarcina de a o sprijini pe doamna Isabela de Monti, raportoarea din uh, partea comisiei noastre, în plus, știu și asupra acestui lucru, a, la acest lucru s-a referit și domnul Ortun, că este un lucru important crearea acestui grup de lucru. Există și un intergrup pe de altă parte. Dacă nu mă înșel, și președintele președintele intergrupului se află aici în sală. Este important ca aceste două grupuri să concreze de aproape între ele, pentru că toți cei care nu fac parte din acest intergrup pot să trimită propunerile pe care le au raportoarei din comisia noastră. Eu fiind coordonator pentru această temă, aș dori să mă asigur că suntem cât mai activi în acest uh, domeniu, să arătăm părților interesate că ne dorim să facem ceva concret pentru turismul european. Ar fi de dorit, drept urmare, ca activitatea noastră să fie una cât mai, uh, cât mai uh, rodnică. Mi-aș dori ca grupul nostru de lucru să se reunească o dată pe lună. Deja am uh, propuneri concrete pentru ordinea de zi, propuneri pe care o să le trimit uh, membrilor acestui uh, grup de lucru. Aștept și din partea dumneavoastră propuneri pentru ordinea de zi și aș dori să rog președintele Comisiei TRAN ca reuniunile grupului de lucru să nu fie considerate a fi un punct uh, pe ordinea de zi din reuniunea comisiei, ci să devină întâlniri, reuniuni independente de uh, reuniunea Comisiei pentru Transport. Pentru mine este puțin uh, dificil astăzi, de exemplu, să știu cine face parte din grupul de lucru sau uh, Fine este prezent astăzi pentru a participa la discutarea următorului punct de pe ordinea de zi și aș dori să întreb cine face parte din uh, grupul de lucru, să vă rog să ridicați mâna. Vedem cât de greu este să comunicăm între noi dacă reuniunea grupului nostru se desfășoară în cadrul reuniunii uh, Comisiei uh, pentru Transport. Deci cred că ar fi o idee bună dacă am separa aceste reuniuni ale grupului de lucru de reuniunea comisiei, pentru că acest lucru ne-ar ușura activitatea noastră. Aștept cu nerăbdare activitatea de coordonator și repet acest lucru. Sper ca grupul nostru de lucru să fie foarte activ în uh, viitorii ani. Vă mulțumesc și aș dori să-i mulțumesc și domnului Ortun pentru că uh, acordă o importanță atât de mare turismului. Mulțumesc, domnule Uieli. Pentru a clarifica uh, lucrurile, am decis că acest grup de lucru să fie parte a Comisiei TRAN, tocmai de aceea avem la dispoziție această sală și serviciile de interpretare, de exemplu. Din grupul de lucru fac parte 19 membri, dispunem de această listă și în plus am decis împreună ca participarea la acest grup de lucru să rămână una deschisă. Și acum dau cuvântul uh, domnului uh, Vin van de Camp pentru două minute, doar pentru că deja suntem puțin în întârziere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi urez succes vicepreședintelui comisiei noastre pentru activitatea de coordonator pentru turism. Așteptările față de acest grup din partea grupului meu politic PP sunt uh, înalte și sperăm că veți avea succes. În al doilea rând, Aș dori să mulțumesc domnului director Ortun pentru informațiile pe care le-a prezentat. În același timp, aș dori să-mi exprim speranța unei rodnice colaborări între uh, domnul Ortun și Parlamentul European. Nu mă voi lungi prea mult, domnule președinte. Știu că pe foarte mulți colegi îi interesează turismul și aș dori să le ofer șansa de a lua cuvântul. Sunt de acord cu colegul nostru din Ungaria. Turismul este o parte deosebit de importantă a economiei europene, cu foarte bune perspective de viitor. Tot mai mulți uh, turiști din China, din Brazilia și, și din alte țări doresc să viziteze Europa, ceea ce, desigur, ar ajuta la revenirea economică a Europei. Deci, domnule Orton, aș dori să vă întreb cum considerați că trebuie legate activitățile turistice de dimensiunea securității. În urma evenimentelor de la Paris au fost uh, propuse noi măsuri ieri a apărut o listă cu 44 de noi măsuri propuse de Direcția Generală pentru Afaceri Interne și cum se împacă aceste două aspecte. Desigur, siguranța, securitatea este deosebit de importantă. Pe de altă parte, trebuie să garantăm că ținem cont și de interesele turismului care este părerea dumneavoastră, domnule Orton, vis-a-vis de această problemă? Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Isabela Del Monte. Grazie innanzitutto la, la soddisfazione per la costituzione di questa task force che ritengo... Vă mulțumesc. În primul rând doresc să spun că mă bucură crearea acestui uh, grup de lucru pentru a oferi sprijinul necesar activităților de turism în uh, Uniunea Europeană Este vorba de aproximativ 10% din PIB-ul european cu 12 milioane de angajați. Nu putem ignora uh, nevoia de a sprijini acest sector în aceste, în aceste momente de dificultăți economice. Am participat și la forumul organizat la Napoli, unde s-a discutat despre digitalizarea acestui sector despre o mobilitate durabilă, consolidarea competențelor în acest uh, domeniu, cred că trebuie să accelerăm procesul de depășire a fragmentării naționale și regionale în acest domeniu, care ne împiedică să avem o politică de promovare a turismului la fel de puternică ca pe alte continente. Din punctul de vedere al dimensiunii digitale, trebuie să vedem cum putem consolida infrastructura digitală. Turismul întotdeauna este privit ca un sector separat, dar are legături puternice cu gastronomia, cu uh, designul și așa mai departe. Pentru mine sunt uh, importante propunerile legate de protecția consumatorilor, de destinația europeană, o destinație europeană, uh, devenirea Europei a unei unei destinații atrăgătoare turistice și aș dori să îl întreb pe domnul director Lortun care este părerea dumnealui despre crearea unui brand turistic uh, Europa. Unii consideră că um, am rămas uh, prea mult în trecut din acest punct de vedere și am avea nevoie de o nouă abordare. Vă mulțumesc. Are cuvântul Jackie Foster acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru o privire de ansamblu foarte cuprinzătoare a situației în care ne aflăm. Eu am uh, lucrat în uh, domeniul companiilor aeriene și în domeniul uh, turistic și unul din punctul cheie pe care l-ați amintit este Uh, valoarea, importanța economică transsectorială a turismului. Este o importanță majoră pe care trebuie să o recunoaștem, mai ales în acest moment. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă deseori din partea guvernelor, din partea autorităților regionale. Nu ar trebui să uităm că există o competiție acerbă în uh, turism. Uh, va exista o concurență între diferitele statele, state europene, între Regatul Unit, Austria și așa mai departe, cred că în același timp avem o istorie bogată, o cultură bogată și nu este o surpriză că atât de mulți uh, resortisanți din exteriorul, exteriorul Uniunii Europene doresc să viziteze Europa, pentru că nu aveau această posibilitate în urmă cu 15-20 de ani. În, în, uh, pe, pe parcursul războiului rece, de exemplu, era mult mai greu să vizitezi anumite locuri, lucrurile s-au schimbat acum. V-ați referit la China, la problema vizelor, știu că acest subiect este analizat și evaluat, trebuie să ținem cont și de aspectele de securitate și de principiul subsidiarității. Eu aș dori să mă refer la câteva puncte. Din punctul de vedere al standardizării, este un concept general. Întotdeauna în comisia noastră noi uh, am insistat asupra necesității unor standarde comune în ceea ce privește protecția împotriva incendiilor. Uh, dacă mm, vizitezi un uh, hotel în Germania, în Italia sau în alte state, există standarde similare, chiar dacă ele nu sunt uh, impuse prin uh, lege. Cred că astfel am putea să respectăm și principiul subsidiarității în același timp. Mă bucură și pe mine că a fost creat acest grup de lucru Aș dori să vi-l prezint uh, pe domnul Dalton din partea ECR, un nou membru al comisiei noastre. Mulțumesc. Doamna Izascun Bilbao acum. Sí, muchas gracias, presidente. Yo, en primer lugar... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Ortun pentru prezentarea sa și pentru uh, cuvintele clare pe care le-am auzit. În legătură acum cu cele opt puncte propuse, cred că, în primul rând, ar trebui să ne asumăm un rol clar, clar de lider pentru a spune care sunt uh, obiectivele noastre pentru Consiliu, pentru Comisie și apoi trebuie să înțelegem care sunt uh, resursele de care dispunem. A fost amintit, uh, de exemplu, turismul durabil pe care ar trebui să-l uh, promovăm. Eu mă întreb dacă un turism durabil nu poate fi un turism integrat, pentru că există persoane cu uh, dizabilități a căror necesități nu pot fi ignorate și aceste persoane trebuie să aibă posibilitatea de a profita de noile oportunități de creare de locuri de muncă în, în acest secol. În rest, discutăm despre creștere, despre o sporire a numărului de turiști, de nevoia de a avea interoperabilitate și mă întreb cum vom reuși să creăm această legătură între toate uh, modalitățile de transport. În uh, rapoartele noastre, în uh, activitățile noastre, nu ne referim prea mult la modurile integrate de transport. Deci cred că mai avem foarte multe lucruri de făcut din acest punct de vedere. Și, în ultimul rând, trebuie să adoptăm o poziție foarte clară. În țara Bascilor, de exemplu, avem posibilitatea de a ne prezenta foarte clar poziția. 35% din turiștii care vizitează țara Bascilor își, își rezervă biletele și cazarea pe internet. Deci cred că internetul trebuie să fie mult mai bine folosit. Deci trebuie să ne stabilim, stabilim foarte bine care sunt obiectivele, care sunt resursele de care dispunem și apoi trebuie să ne asigurăm că și regiunile vor fi integrate în toate aceste planuri. Mulțumesc, Jill Evans, are cuvântul. Thank you, Chair. Um, can I echo uh, my colleague? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut constituirea acestui grup de lucru pentru turism. Vreau să-i mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru prezentarea sa. Într-adevăr, această prezentare a conținut uh, referiri la majoritatea aspectelor esențiale pentru turismul european. E important că discutăm asta astăzi. Într-adevăr, turismul poate contribui la uh, creșterea ocupării și la creșterea economică în Europa. Eu reprezint țara Galilor, potențialul nostru nu este încă exploatat în totalitate, cel puțin din perspectiva turismului, dar putem face mai multe în acest sens. Bineînțeles, modalitățile de transport, peisajul local, legăturile cu uh, patrimoniul industrial, uh, istoric, etc., toate acestea au uh, Uh, o importanță mare în constituirea și promovarea sectorului turist, turistic. S-a vorbit despre parteneriate public-private, în special în contextul marilor proiecte și programe. Dar vreau să vă întreb care este rolul care le va fi atribuit IMM-urilor. Aceștia sunt actori importanți, în special la nivel local și regional. Vreau să întreb ce anume va face Comisia pentru a sprijini într-o manieră activă implicarea IMM-urilor în dezvoltarea turismului. Mulțumesc, urmează doamna Ayala Sender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Ortun pentru explicațiile detaliate. Vreau de asemenea să felicit Comisia, Comisia Europeană, care, iată, ia în serios, într-adevăr, sectorul turistic. Este vorba despre un sector care poate fi promovat, care a, a fost afectat atât în timpul crizei, cât și, iată, de embargoul rus. Spania este un, unul dintre statele membre cel mai puternic, puternic afectate. De asemenea, conflictele din afara Uniunii Europene nu fac uh, nici ele altceva decât să scadă poten- numărul de turiști care vin spre Europa. Vreau să vă întreb uh, din această perspectivă care sunt uh, măsurile care ne stau la dispoziție. Ce putem noi face? De asemenea, cum anume, vreau să vă întreb, cum anume am putea lega legăturile noastre sau strânge legăturile noastre cu celelalte comisii care sunt competente pentru alte domenii conectate însă uh, sectorului turistic cum am putea, din toate punctele de vedere, facilita venirea în uh, Europa a turiștilor din China, Brazilia, etc. Acum, finanțarea. Acest punct este întotdeauna frustrant din punctul meu de vedere. În uh, legislatura precedentă a fost greu să decidem asupra unui cadru juridic Cred că putem coopera mai eh, bine, într-adevăr, dar dacă cadrul juridic eh, este unul slab, eh, atunci în ce măsură putem asigura finanțarea de care avem nevoie? Iată, și în acest domeniu trebuie să facem mai mult. În, în final, aș vrea să spun că și uh, cei care nu fac parte din grupul de lucru ar trebui să fie implicați în discuții. S-a spus că toți doritorii uh, pot să participe la lucrările grupului de lucru. Mulți doritori uh, s-au pronunțat la început, mai apoi numărul lor a scăzut. Dar cu toate acestea suntem în continuare, cei dintre noi care nu facem parte din task fost uh, interesați de lucrările grupului de lucru. Domnul președinte, vă rog să fiți cât mai subcinți cu putință. Acum urmează domnul uh, Grandes Pascal. Uh, la mulți ani pentru aniversarea de ieri. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului Ortun. Cred că propunerile auzite astăzi au fost interesante, trebuie să continuăm pe aceeași cale. nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Uh, președintele, iată, deja începe să ne atragă atenția asupra timpului care se scurge. Iată, avem acest grup de lucru. Noi, spaniolii, suntem foarte interesați de turism, suntem a treia destinație europeană și tocmai de aceea sectorul acesta este foarte important pentru noi. Vrem să corectăm de asemenea lacunele pe care le avem. Domnul Timmerman spunea că e nevoie de mai puține reguli, dar reguli mai bune. Și pornind de la de- declarațiile domnului Timmermans, mă întreb dacă nu ne aflăm aici într-un fel de situație paradoxală. Pe de o parte avem nevoie de mai puține uh, reguli, dar în același timp avem nevoie de un mai bun schimb de informații. În uh, Spania încercăm să contracarăm caracterul sezonier al uh, turismului. Încercăm să atragem din ce în ce mai mult uh, tineri. De asemenea, încercăm să atragem în Spania studenți în cadrul programului turi, uh, Erasmus. Bineînțeles că pentru a lupta împotriva caracterului sezonier al turismului, uh, suntem conștienți de faptul că trebuie să ne concentrăm și asupra altor tipuri de turism, turismul în scopuri medicale, spre exemplu. De asemenea, cultura ne poate ajuta să promovăm turismul. Uh, Um, și aceasta este o idee bună. Vreau să-i urez mult succes uh, conducătorului, liderului grupului de lucru. Mulțumim, domnul Nilsson. Două comentarii vreau să fac. În primul și în primul rând, regiunile. În programele regionale din uh, Uniunea Europeană, în număr de vreo 200, se urmărește o uh, structură cât se poate de clară, există priorități cât se poate de clare. Cred că, în special prin fondul de dezvoltare regională, se pot investi mulți bani în programele care vizează turismul. Știm că s-a făcut deja mult în acest sens, programele se eh, cristalizează, iar dacă fondurile de dezvoltare regională sunt folosite pentru promovarea turismului, atunci e foarte, foarte bine. Poate că n-ar fi rău să clarificăm alături de Comisia Regii eh, care ar putea fi aportul Fondului de Dezvoltare Regională în dezvoltarea turismului. Mai apoi, inovarea. N-ați prea vorbit despre inovare. Provin dintr-o regiune care nu iese în evidență în vreun fel sau altul. Dar uh, de vreo 10 ani încoace s-au tot constituit în regiunea mea clastere care promovează ideea de unificare a activităților turistice cu activitățile sportive. Deci, iată, încercăm să-i atragem pe turiști uh, pentru a oferindu-le practic posibilitatea de a se plimba prin regiunea noastră. Iată, și acesta este un, acesta este un model de inovare un model de inovare care ar trebui să fie promovat. Cred că ar trebui să vedem ce anume există deja în Europa pentru a putea trage mai apoi concluzii cât se poate de clar, clare. Urmează doamna Clun. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Ortun. S-a vorbit despre IMM-uri, despre simplificarea reglementărilor, piața digitală, dezvoltarea formării, etc., etc. Sunt de acord cu toate aceste obiective. Dar cred până la urmă că toate această ambiții ar trebui să fie mai uh, specifice și mai clare de atât. Eu cred că misiunea noastră ar fi aceea de a verifica accesibilitatea, legăturile de transport, mai degrabă decât formarea, piața digitală, etc., care intră în uh, responsabilitatea până la urmă, responsabilitatea până la urmă a operatorilor turistici. Accesul este un, un punct foarte important pentru Irlanda. Știu că dumneavoastră, domnule președinte, sunteți încântat de latura ferovia, feroviară, dar la noi, din păcate, căile sau rutele pe șine sunt foarte puțin numeroase. Trebuie să vedem, prin urmare, ce putem noi face. Putem, opera, putem promova operatorii aeria, aerieni, dezvoltarea Um, aeroporturilor, etc., etc. Deci, eu cred mai degrabă că misiunea noastră ar trebui să fie aceea de a ne axa pe accesul la regiuni și transportul în regiuni. Deci, iată, asta înțelegeam eu prin uh, o atitudine mai bine țintită. Și cred că comisia ar trebui să înțeleagă și ea lucrul acesta. Doamna Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm acum uh, un subiect absolut esențial. Sectorul uh, turismului este esențial pentru economia europeană. trebuie să recunoaștem că turismul duce la dezvoltarea multor regiuni, printre care Uh, în special uh, regiunile periferice. Spre exemplu, Madeira este o, un ținut insular care uh, aparține de Portugalia și care are un mare potențial turistic. S-a tot vorbit despre operatori, operatorii turistici și uh, pierderile suferite de aceștia din pricina crizei. Dar să nu uităm că există operatori din anumite state membre care au fost mai puternic afectați de criză decât alții. Vreau să întreb tocmai de aceea care sunt planurile Comisiei vis-a-vis -vis de IMM-uri cum anume vor putea fi ajutate IMM-urile să acceseze uh, finanțarea. Și după aceea, uh, ce părere aveți despre clastere? Clastere uh, privind turismul uh, insular, uh, nautic, etc. De asemenea, s-a vorbit despre accesul la regiunile interesante e un aspect esențial. Trebuie să ne ocupăm de problemele legate de uh, aeroporturile regionale. Doamna Rosenberg. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E clar că avem probleme noi, Uniunea Europeană, din perspectiva competitivității. De asemenea, competiția a crescut uh, major în ultima perioadă. Dar cu toate acestea, cred că avem multe aturi. În Grecia am, am uh, promovat mult turismul, am organizat uh, conferințe, etc. și a, aceasta asta în ciuda crizei economice. Și iată, cifrele noastre sunt pozitive în ciuda acestor perioade de, acestor ani de criză. Vreau să-i mulțumesc domnului Artun. Domnia s-a menționat uh, 8 aspecte cheie din perspectiva comisarului. pe celelalte continente, turismul nu are acest caracter sezonier pe care turismul îl are în Europa. Acest uh, caracter trebuie, bineînțeles, să fie combătut. Uh, task Force-ul uh, care a fost constituit este o, un bun instru- instrument. Cred că putem face multe pentru a promova turismul în ciuda responsabilităților noastre scăzute și prerogativelor noastre scăzute în domeniu. Vreau să întreb însă, să-l întreb pe reprezentantul Comisiei în ce măsură Comisia a deparat o analiză a punctelor slabe ale turismului european în comparație cu turismul din alte state ale lumii. Spre exemplu, în țara pe care o reprezint eu am avut probleme legate de concurența puternică care venea din, prin, din partea Turciei. Vreau să întreb de asemenea dacă Comisia a încercat să analizeze metodele uh, care i-ar sta la dispoziție pentru finanțarea acelor state care sunt acum uh, în fața crizei. Uh, state precum statul pe care reprezint eu se află în continuare în contextul unor programe de reducere a fondurilor alocate, poate că măcar în domeniul turismului am putea ajuta state precum Grecia. De asemenea, nu cred că ar trebui să organizăm ședințele task force-ului în afara ședințelor comisiei Tran, dar cred că ne-am putea reuni uh, uh, într-un cerc mai restrâns, mai des, pentru a veni în fața comisiei Tran mai apoi cu informații cât se poate declare cu privire la discuțiile noastre. Mulțumesc, urmez eu. Doamna Clun a spus că sunt prieten al șinei, uh, dar uh, Transportul feroviar, într-adevăr, nu poate fi promovat peste tot. Am vor, vorbit de curând despre aeroporturile regionale, sunt într totul de acord cu sprijinirea acestora în zonele periferice, în zonele îndepărtate dar doar în aceste zone îndepărtate. Eu nu cred că aeroporturile regionale sunt o soluție pentru toate regiunile Europei. Da, ă, aceste aeroporturi sunt bune, dar doar în anumite condiții. Domnul Pascal de Grandes a spus că caracterul sezonier este o problemă. Și aici avem posibilități. În Finlanda și în uh, Suedia, iarna se uh, face uh, slalom, se face ski fond. În vară însă, aceleași piste sunt folosite pentru drumeții. Iată, o manieră de a contra, contracara caracterul sezonier. Același lucru l-am făcut și în Germania, în, în multe regiuni. Și uh, turismul în Germania a crescut ca urmare a acestor măsuri uh, cu 20% în ultimii ani. De asemenea, am uh, investit mult în rutele pentru cicliști, iar aceste rute devin acum sau își dovedesc efectele benefice din perspectiva creșterii. Ați vorbit și uh, despre uh, turismul cu uh, obiective medicale. Vreau să vă spun că cicliștii trăiesc cu 5 ani mai mult decât cei care se deplasează cu, cu mașina. Deci, iată, dacă sprijinim, îi sprijinim pe cicliști, nu vom face decât să prim, promovăm și toate celelalte aspecte ale economiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Ortun. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru sugestii. Voi încerca să fiu cât mai succint cu putință, dar uh, de asemenea voi încerca să reacționez la toate comentariile și sugestiile care ne-au fost făcute. Domnul Van den Kamp a început uh, cu o întrebare foarte simplă cum să creăm acel echilibru perfect între turism și securitate, întreba, întreba domnia sa. Voi uh, vorbi în uh, nume personal. Uh, există altă persoane responsabile pentru securitate. Știu că doamna Mogherini discută despre acest subiect cu alți colegi din comisie, dar vă voi uh, spune care este perspectiva noastră a celor implicați în activitățile de promovare a turismului, ale securității. Securitatea este importantă și pentru turism. Unele state terțe s-au plâns de lipsa de securitate, dar când vorbesc despre asta nu mă refer la terorism neapărat, ci uh, mă refer la experiențe, atitudini, nu neapărat ortodoxe, pe care uh, cetățeni europeni le-ar fi avut vis-a-vis -vis de turiști uh, chinezi. Dar tipul acesta de securitate nu poate fi reglementată printr-o politică privind turismul statele membre sunt cele care sunt uh, responsabile de asigurarea siguranței atât a cetățenilor proprii cât și a turiștilor. Domnul Tajani întotdeauna a spus uh, lucrul acesta. Dacă se dorește o uh, realizarea, se dorește realizarea unei legături între programele de acordare a vizelor și securitate, ei bine, să mergem în direcția greșită. Vă dați seama, turiștii nu vor folosi vize. Prin urmare, politica severă de acordare a vizelor nu va împiedica venirea în Europa a turiștilor, a teroriștilor, îmi cer scuze, cu atât mai mult cu cât majoritatea teroriștilor deja trăiesc în Uniunea Europeană. Deci vizele și securitatea uh, nu trebuie să meargă mine în, mână în mână. Există alte măsuri care pot fi luate, în special la nivelul uh, statelor membre, pentru îmbunătățirea securității. Spre exemplu, pot fi luate măsuri pentru întărirea granițelor. Uh, Politica migrației însă s-ar putea avea, ar putea să aibă un impact asupra turismului, dar uh, clar politica de acordare a vizelor nu trebuie să fie implicată aici, nu, trebuie, nu ar trebui să fie um, conectată cu uh, ideea securității. Există alte măsuri, alte instrumente care trebuie să fie folosite de către statele membre. Asta în primul rând. Doamna de Monte ne întreba dacă n-ar fi nevoie de un brand european, o mai bună promovare a Europei, a destinațiilor turistice pe care le avem în Europa. Avem o mulțime de destinații turistice aici în Europa. Suntem cea mai bogată regiune la nivel mondial, cea mai diversă, cea mai plină de monumente, etc. Prin urmare, trebuie să acționăm într-o manieră bazată pe cooperare. S-a vorbit deja despre competiția existentă între statele membre din perspectiva transportului. E drept, dar putem face mai mult pentru promovarea regiunilor per ansamblu. Aceasta ar fi, ar duce la uh, acele economii de scală de care avem nevoie. Am putea veni cu pachete turistice uh, regionale. Uh, chinezii, brazilienii, americanii, indienii cu siguranță vor fi atrași mai degrabă de pachetele acestea Uh, mai mari uh, cu caracter regional. Într-adevăr, acești uh, călători, acești turiști vin pentru a vedea Londra, Parisul, etc., dar până la urmă ei vin pentru a vedea Europa, pentru a vizita Europa și trebuie să-i ajutăm să o facă. Asta împreună cu autoritățile locale, operatorii în domeniul turistic, etc. Noi facem deja eforturi în acest sens. Facem tot ce ne stă în putință. Resursele pe care le avem la dispoziție sunt ridicole. Poate că știți uh, că bugetul pe care bugetul cumulat a statelor membre în acest uh, domeniu depășește 1000 de miliarde de euro. Deci bugetul națion, uh, cumulat al statelor membre pentru turism. Știți care este bugetul Uniunii Europene? În același sens, un milion de euro. Atât avem pentru a promova turismul în Europa. E ridicol. Știți câți bani au americanii? 140 de milioane de euro pe an. Elveția are 90 de milioane uh, de franci elvețieni uh, destinați, practic, promovării turismului. Știți câți, uh, ce buget are Germania pentru promovarea turismului în Germania? Mai mult de 60 de milioane uh, Uh, de euro. Știți care este taxa plătită de, sau contribuția plătită de statele membre pentru agenția sau organismul european care se ocupă de turism? 100.000 de euro pe an. Bine, iată, aceasta este diferența. Avem multe de făcut în continuare, vom pune în discuție aceste subiecte, vom cere statelor membre, industriei să coopereze și sper că peste vreo 2 ani de zile vom veni cu, un nou, cu o nouă propunere. Standardizarea acum din 86 avem o, o reglementare uh, promovată de către un regulament promovat de Uniunea Europeană privind standardizarea în domeniu, dar în continuare acest uh, regulament nu este bine pus în aplicare în statele membre. Deocamdată armonizarea într-adevăr este interzisă, dar cu toate acestea putem face mai multe pentru a promova sectorul la nivel european. Avem nevoie de inițiative serioase care să fie uh, monitorizabile, să poată fi uh, evaluate, să poată fi puse în aplicare. Uh, din păcate încă n-am ajuns la acest stadiu. regiunile, <laughs> regiunile au propria, propriile lor reguli și norme. Deci, iată, și acestea sunt uh, actori importanți. Încercăm să promovăm în regiune această abordare pe baza clusterelor în cadrul rețelei europene a companiilor încercăm să promovăm IMM-urile uh, care sunt active în sectorul uh, turistic. Vorbeați despre IMM-uri, ei bine, doar la nivel regional putem ajuta IMM-urile. Nu putem ajuta IMM-urile Uh, unul, una câte una, ci trebuie să avem o abordare regională pentru ajutorarea acestora și încercăm să folosim o serie de instrumente digitale în acest sens. Dar um, puterile noastre sunt limitate, până la urmă majoritatea acțiunilor trebuie să fie demarate la nivel regional. S-a vorbit despre buget. Să știți că, până la urmă, bugetul nostru a crescut în ultimul uh, timp. Am avut uh, perioade în care bugetul nostru era de 2-3 milioane. Acum am ajuns pe la 10, 12, poate în 2016 vom avea parte chiar de, 2, de 15 milioane de euro. Deci, iată, creșterea a fost, uh, s-a înregistrat pentru prima dată personalul de care am uh, parte a crescut. Uh, am în subordine acum uh, nu 20 de oameni ca în trecut, ci 24 de oameni. Și cu 24 de persoane putem face foarte multe. Domnul președinte, vă rog să fiți mai succint. Acum, în ceea ce privește perioadele moarte din punct de vedere turistic, avem 128 de propuneri de pachete pentru turistice pentru persoanele în vârstă și pentru tineri. Acum încercăm să le evaluăm, încercăm să venim cu idei de uh, promovare a cooperării între sectorul public și privat. Încă o temă care s-a pus în discuție a fost, uh, cred, uh, aceea referitoare la cooperarea pe care o putem avea cu statele membre în domeniul promovării turismului de sănătate. Facem, avem multe de făcut în acest sens, dar încercăm să facem tot ce ne stă în putință. Carta Europeană pentru un turism uh, responsabil uh, se referă și la acest subiect. Și mai am ceva de spus. Regiunile periferice, regiunile insulare. Ei bine, în acest sens, uh, începem să pregătim comunicarea privind turismul costier, în zone costiere. Pe data de 3 martie avem un atelier, organizăm un atelier pe tema porturilor. Începem un dialog cu uh, autoritățile portuare din întreaga Europa. Această comunicare este, a fost adoptată uh, anul trecut, am uitat să spun asta, cea privind uh, transport, uh, turismul uh, în zonele costiere. Uh, și încercăm să punem în aplicare datele incluse în această comunicare. În orice caz, vreau să vă spun că vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestui task force și aștept aportul său cât mai curând cu putin. Dau cuvântul acum președintelui uh, task force-ului nostru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ultima oră și jumătate mi a demonstrat că ne așteaptă o agendă încărcată. Sper că în cooperare cu domnul Orton și cu Comisia Europeană, să putem înregistra progrese în acest domeniu. Avem o inițiativă, un, uh, un parteneriat, un program de parteneriat intitulat uh, Turism la fața locului și sper că uh, îl vom putea demara cât mai repede în următoarele săptămâni și luni. Am discutat uh, foarte mult despre turiștii din China și despre cât de important vor fi acești turiști din China pentru Europa pe viitor. Cunoscând importanța acestor turiști, am organizat un eveniment în acest sens. Vom primi o delegație aș dori ca grupul nostru operativ să sprijină și această inițiativă a mea. Și o să vă dau toate detaliile relevante pentru acest eveniment. Vă mulțumesc. S-a încheiat prima reuniune a grupului operativ pentru turism. Vă mulțumesc și trecem la următorul punct, însă Înainte de a face acest lucru, îi spun bun venit noului nostru coleg Daniel Dalton, Dalton din partea ECR. Din păcate, dumnealui nu mai este acum uh, prezent, dar Jackie sunt convins că îi vei transmite urările noastre de bun venit. Trecem acum la punctul 4, uh, stabilirea pentru anumite vehicule a dimensiunilor maxime autorizate și a greutății maxime autorizate și dau cuvântul uh, raportorului imediat. Poate mai așteptăm un minut până când uh, va fi liniște în sală. Ich glaube, jetzt kannst du anfangen. Cred că poți începe acum. Mulțumesc. First, for... Dragi colegi, mulțumesc întâi de toate pentru susținerea în această negociere cu Consiliul și, Consiliul și Comisia. Sigur, nu a fost ușor, e un dosar delicat, dar până la urmă am avut succes. Și de câte am înțeles eu, de la raportorii din umbră care fost acolo și au negociat, toți au putut să aprobe rezultatul. Există câteva elemente abordate cu precădere în negociere și v-aș da întâi veștile bune. Pentru noi, tema transfrontalieră s-a rezolvat în felul în care noi ne-am dorit aici la Parlament. Deci, practic, decizia nu a fost schimbată deloc. Din fericire și Consiliul avea o opinie similară cu a noastră și acum sistemul este foarte limpede. Acolo unde se utilizează camioane mai înalte, mai late sau mai grele, ele pot traversa frontiera. Asta se întâmplă special în nordul Europei, dar și altundeva în Marea Britanie și Irlanda, bună oară. Unde sunt și alte probleme. Și celelalte probleme au fost rezolvate în mod pozitiv pentru noi și am să vi le exprim cât pot eu de clar. În ce privește motoarele, mai durabilă din punct de vedere ecologic. Consiliul a acceptat sugestia noastră pentru carburanți alternativi, iar noi am acceptat că în ce privește carburanții sintetici și biocarburanții, uh, tehnic e ușor de înțeles și pot fi adoptați. Ca atare am fost de acord să avem condiții mai lesnicioase pentru autobusele articulate. Apoi, începește containerele. Era vorba de containere de 45 uh, de picioare care uh, nu aveau o dimensiune regulamentară, așa încât acum acestea uh, cu un supliment de 50 de centimetri pentru trailere, ele vor putea fi utilizate și aceste containere. Sigur, se utilizează și containere de mai mici dimensiuni și uh, astfel de uh, transportatoare acum pot uh, fi um, pot să utilizeze containere de orice mărime. În legătură cu acest lucru, uh, am abordat și tema transportului intermodal, o definiție dacă vreți, și cred că am reușit o modalitate interesantă de a defini intermodalitatea. Am solicitat Comisiei o revizuire a definiției transportului intermodal și aceasta va urma. Și dacă pot să spun așa, una din dezbaterile cele mai interesante a fost despre um, aparatele aerodinamice. În special dacă aceste um, aparate sunt plasate în fața sau în spatele uh, vehiculului. E vorba de dimensiuni de 200 de milimetri. Dacă aceste dispozitive sunt uh, deplasate sau nu. Pe de altă parte, cum putem uh, pune în aplicare astfel de dispozitive? Am fost de acord asupra unei liste sofisticate de cerințe de bază, esențiale pentru noi și, în contrapartidă, am acceptat acte de punere în aplicare nu de acte delegate. Dar eu cred că impactul va fi doar unul tehnic, nu și unul politic. Iată de ce am acceptat. Dezbaterea cea mai dificilă și care, trebuie să vă spun aproape, aproape că a capotat, s-a referit la cabinele aerodinamice. Noi ne-am dorit în mod obligatoriu acestea să fie introduse, iar ei nu vreau deloc. Ca să rezum foarte pe scurt uh, dezbaterea. Soluția a fost un compromis tipic. Acestea vor fi posibile. Cât de curând, Dar pentru a le schimba e nevoie și de altă legislație. Asta a fost uh, problema de la bun început. Și legislația cea mai importantă este un regulament de aprobare a standardelor. Arătând că aceste cabine pot fi schimbate și un alt element important în toată Europa. Dacă un stat membru dorește deja să schimbe bine poate să o facă. Acum vorbim doar de această schimbare la nivelul întregii Uniuni. Iar Consiliul a considerat că e nevoie de un interval de trei ani de la intrarea în vigoare a schimbării regulamentului și cel mai târziu propunerea legislativă va interveni în 2016. Cred că această combinație are două avantaje. Accelerăm procedurile legislative, procedura legislativă care e necesară, deși nu știm comisia când se va mișca. Deci va fi totuși posibil să avem destul de rapid astfel de cabine aerodinamice. Problema, cred eu, e că multe companii care construiesc camioane nu-și doreau așa ceva, în special în statele membre influente. Și pentru ei nu a fost un succes, ci mai degrabă pentru noi. Pe de altă parte, dacă mai multe state membre doresc să aplice mai devreme măsuri aerodinamice sau măsuri de siguranță, mă gândesc la Marea Britanie special, unde în zone precum Londra e nevoie de camioane mai sigure, acest lucru se poate face fără probleme. În ce privește sistemele de cântărire la bord, aici are interesant pentru că am căzut de acord asupra două lucruri. Statele membre vor fi libere să, alege, să aleagă fie sisteme de infrastructură pentru verificări de preselecție, e ceva ce noi nu ne-am dorit înainte, dar dacă un camion are un astfel de dispozitiv de cântire, trebuie să poată să comunice cu șoferul uh, în ce privește greutatea pe care o are camionul. Nu e ceva foarte complicat, dar în aceste negocieri în care am implicat și experți, ne-am dat seama de la un moment dat că orice camion nou are un sistem sistem uh, de cântărire în ceea ce se cheamă keybox. Deci, altfel spus, fiecare camion știe cât cântărește și atunci e ușor ca informația să ajungă la șofer. Și noi ne-am dorit ca um, toate camioanele să dispună de un astfel de sistem de cântărire, dar ca acesta să poată comunica cu șoferul. În fine, am obținut uh, clauza de revizuire pe care Parlamentul și-a dorit-o foarte mult. Trei ani de la transpunerea directivei. Comisia trebuie să revizuiască toate textele amendate. Pe conținut, cam asta ar fi. Mm, perioada de tranziție este de 24 de luni și numai târziu de finele lui 2017. Toate aceste lucruri trebuie să intre în vigoare. Până la urmă a fost o cale lungă. Uh, au fost, cred, doi ani, eu i-am resimțit ca cinci ani. Putem, cred, să mergem mai repede, dar cred că acum putem scăpa de tema asta, de acest dosar, pe o bună bucată de timp. Mulțumesc, spune președintele. Acum vin Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. După culoarea părului domnului Leifrid, înțeleg ce s-a întâmplat. El a încărunțit. Într-adevăr, de doi ani lucrează pe acest dosar. Sunt doi ani care realmente corespund la cinci ani de îmbătrânire și mulțumesc domnului Leifrid pentru rezultatul obținut. Eu nu sunt coordonator pe, pe, pentru transporturi, dar sunt olandez și, cum știți, Nouă ne plac uh, vehiculele mari, camioanele mari. Nu e neapărat ce ne doream, dar e o tentativă. Totuși, există și un element de confuzie în ce privește acest proiect de recomandare. Unii ne spun, într-adevăr, uh, domnul Leichert a reușit să modifice textul, dar, dacă eu am înțeles bine, Textele pe care le avem în față sunt textele de compromis obținute la trilog. Nu e vorba de niște inițiative ale domnului Leinfeld, ci este un text de compromis obținut prin negociere. Dacă n-am înțeles eu bine, vă rog să mă corectați. Încă o dată mulțumesc, mulțumesc domnul Leifrid și data viitoare am să cer lui Ismail să, ne, să-i acordăm un dosar ceva mai ușurat. Ja, vielen Dank auch vom... Vă mulțumesc nu este rândul dumneavoastră, spune domnul președinte. Domnul Van Dalen. Nu, în primul rând, raportorii din umbră, după aceea coordonatorii. Ja, voorzitter, dank. Ook van mijn kant uh, complimenten voor collega Leif. Domnule președinte, și eu doresc să-l felicit pe colegul Leifrid pentru anii de muncă. A fost uh, un parcurs dur. În comentariile sale, uh, a început prin Econ Combis. E adevărat, îmi amintesc acestea de discuțiile din Olanda. De 20 de ani vorbim acolo despre carburanții combinați. Ehm, țin de securitatea rutieră, dar nu are de a face cu uh, biocarburanții și cu uh, eventuala creștere a numărului de accidente. Dar pentru că uh, colegul Leifrid a început cu asta, aș reveni asupra temei. Și poate mă și ascultați. Poate că și secretariatul ne poate spune ceva mai multe sau serviciul juridic, dar aș întreba pe domnul raportor ce se întâmplă cu aceste ecocombine. În anexa la acord există o prevedere suprimată. Eu unul doresc să știu foarte exact de ce vorbim atunci când se evocă mega camioanele utilizarea acestor uh, motoare este foarte importantă. Unele întreprinderi, atunci când vând flori bună oară și mm, distanța doar de un kilometru de la frontieră, e periculos. E periculos pentru mediu folosirea acestor motoare. Iată de ce aș vrea să știu care este textul precis, pentru că există diferență mare între anexa 2 și textul convenit prin negocieri între Consiliul și Parlament. De aceea mă adresez domnului Leifrin, Secretariatului și Serviciului Juridic. Vă rog să mă lămuriți. Sie kommt bestimmt, denn Herr Leichfried hat zum Schluss nochmal... O să dau uh, cuvântul la sfârșit domnului Leichfried și o să vă răspundă, sunt sigur. Gesine Meissner are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Leichfried pentru munca dumnealui de raportor deosebit de dificilă și cred că a reușit să, ajung, să obțină un uh, rezultat uh, acceptabil în urma dialogului uh, tripartit. În ceea ce privește aceste camioane de mari dimensiuni, a fost foarte dificil să ajungem la acest, la acest rezultat acolo unde ele sunt uh, folosite, ele pot fi folosite și în traficul transfrontalier, transfrontalier în statele vecine. Acestea sunt uh, punctele importante pentru că am reușit să găsim o soluție europeană și mă bucură faptul că ați amintit și faptul că dacă unele state membre doresc să introducă cabine aerodinamice mai repede, pot să facă acest lucru. traficul de transportul de mărfuri cu vehicule grele este unul uh, transeuropean și am reușit să mai impunem uh, alte poziții a Parlamentului. Domnul Leifrin a făcut o prezentare foarte detaliată. Cred că este un compromis pe care îl putem accepta. Se regăsește și o clauză de revizuire ceea ce înseamnă că ținând că va trebui să obțin să primim un raport din partea din partea Comisiei Europene în momentul în care diferitele studii vor fi încheiate. Astfel avem o certitudine juridică pentru toți operatorii de transport din Europa și mi se pare că este o soluție foarte bună, chiar dacă nu am obținut tot ceea ce ne dorisem. Deseori se întâmplă așa într-un uh, trialog, spune domnul președinte. Kiitos, Stimați colegi, doresc să mulțumesc uh, sincer raportorului, domnul Laișit, pentru efortul său constructiv care a permis uh, rezolvarea problemelor, dimensiunilor și greutății camioanelor. El a pus pasiune în munca sa și e de înțeles. Pentru că vorbim de logistică și transport. Lucruri importante pentru toți europenii și v-aș reaminti că există diferență între statele membre în ce privește transportul și nevoile lor diferă. Vin dintr-o țară cu distanțe mari și nu putem utiliza transportul feroviar peste tot. Căile ferate nu sunt fezabile sau funcționale din punct de vedere economic peste tot. Iată de ce e nevoie de o abordare flexibilă în ce privește vehiculele de transport așa încât să putem transporta mai multe bunuri și materii prime într-o manieră durabilă și ecologică. Nu doresc ca toate statele europene să fie obligate să accepte o soluție unică, pentru că, în general, soluțiile unice nu cred că sunt viabile, dar cred că în viitor am putea accepta uh, că harta Europei include țări foarte diferite și uh, concurența sectorului de transporturi variază. Soluția comună e doar un model comun și doresc să mulțumesc încă o dată tuturor părților pentru o abordare uh, din unghi economic și E o provocare pentru noi faptul că logistica, concurența în logistică la nivel european e o problemă azi și trebuie să găsim un răspuns la această problemă împreună. Înțeleg că nu purtăm toți același număr la pălărie și Iată de ce trebuie să acceptăm că fiecare avem o pălărie diferită. Mulțumesc. Danke. Solange man das Recht hat, auch keinen Hut tragen zu dürfen. Mulțumesc. Dacă acest lucru înseamnă că avem și dreptul de a nu purta o pălărie, sunt de acord cu dumneavoastră. Kit, Kit Taylor are acum cuvântul. I will thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu, domnului Leinfried pentru eforturile susținute și cred că uh, un tip încărunțit e un tip mai distins. Grupul Verzilor susține recomandarea bazându-ne pe acordul obținut în trialog cu Consiliul și Comisia. Ca atare nu vom introduce amendamente. Acestea fiind spuse, aș dori să Declar că pentru grupul nostru tema transfrontalieră este cea mai importantă și consider că e nevoie de mai multă claritate în această secțiune a textului. Apoi intervine designul cabinelor și important, importanța de a avea o um, vedere directă. Acest lucru eu cred trebuie să fie obligatoriu. Nu trebuie să fie o măsură uh, benevolă pentru cei care concep camioane. Mulțumesc! Lucy Anderson acum. Cred că am registrat progrese importante în acest domeniu și aș dori să mulțumesc raportorilor și tuturor celor care au participat la acest dosar. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și pentru comentariile referitoare la Londra și necesitatea de a merge mai departe aici. Și apoi faptul că există o legătură cu agenda de mobilitate urbană pentru orașe, nu doar cum este Londra, dar peste tot în Uniunea Europeană. În Londra, în mod special, mai avem multe de făcut pentru a spori siguranța acestor camioane. Dacă este să privim media siguranței rutiere în ultimii trei ani, 990 de pietoni a fost uh, ucis sau rănit grav în Londra în ultimii trei ani. 577 în media foi de, de cicliști au fost fie uciși, fie răniți grav în ultimii trei ani. Pentru cicliști, în mod special, știm foarte clar că majoritatea acestor accidente sunt cauzate de camioane. Deci mă întreb uh, cât de departe trebuie să mergem pentru a avea camioane mai sigure în zonele urbane. Cred că uh, avem nevoie de o agendă mai încărcată. În următorii doi ani urmează alegerile locale în Londra și cred că trebuie să profităm de toate ocaziile potrivite pentru a, pentru a promova această temă. Inter, inter, interzicerea camioanelor în anumite orașe este o temă foarte controversată. Știu că există modele diferite în uh, diferite orașe de a permite accesul acestor camioane doar în anumite intervale orare. Oricum, este o temă uh, care trebuie discutată în continuare pentru că doar așa vom ajunge la străzi mai sigure pentru cicliști și pentru pietoni. Doamna Foster. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu lui Iorg Leifrid. Acest dosar a fost unul uh, dificil și uh, munca în cadrul uh, dialogului uh, tripartit a fost uh, necesară și astfel am ajuns la un rezultat foarte bun. În ceea ce privește designul cabinelor, am știut Probabil că va trebui să revenim la legislația privind omologarea de tip, mai ales în acest sector. Dar uh, prin amendamentele propuse de noi am exercitat presiuni care au accelerat acest uh, proces, um, lucru înțeles foarte bine acum și de producătorii de camioane. Mă bucură de asemenea că am reușit să rezolvăm problema specifică pentru Regatul Unit și Irlanda, un lucru deosebit de important pentru noi, pentru care vă mulțumim. Apoi, din punctul de vedere al principiul subsidiarității, uh, el, este, el a fost un aspect important, la fel ca și problema specială a Irlandei. Deci, din punctul meu de vedere, după cum am spus, uh, în, uh, în Regatul Unit nu ne dorim în mod special aceste mega super camioane pentru că nu, nu sunt o idee bună pentru insula noastră. Dacă ele circulă în Suedia, în alte, în țările baltice și în alte locuri, nu avem nicio problemă. Deci, vă mulțumim pentru eforturi și vă veți bucura de sprijinul nostru. Domnul Van Dalen a avut câteva întrebări și dorește câteva clarificări din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Acum are cuvântul Ismail Artug. Vă mulțumesc, doresc și eu să mulțumesc raportorului. Toată lumea a înțeles de la bun început cât de dificilă va fi această temă rezultatul la care am ajuns din punctul meu de vedere este acceptabil. La acest rezultat a contribuit foarte mult raportorul. Și nu, nu aș dori să nu fiu în același ton cu, cu antevorbitorii mei, dar situația ar fi fost mult mai ușoară dacă Comisia nu ar fi insistat atât de mult asupra acestor megacamioane. camioane În ceea ce privește diferitele uh, teme, uh, designul aerodinamic al cabinelor pentru șoferi, am obținut foarte multe, foarte multe lucruri. Uh, această soluție cu 200 de milimetri pentru uh, remorcile care au lungime de până la 45 de picioare, o soluție foarte bună. Apoi, uh, clauza de revizuirea uh, revizuire și aici am fi, am fi putut merge mai repede înainte sau să fi obținut o perioadă mai scurtă de timp. Raportorul ne-a prezentat argumentele conform cărora această revizuire este posibilă doar după adoptarea regulamentul, regulamentului privind omologarea de tip. În ceea ce privește situația transfrontalieră și uh, traversarea um, uh, frontierelor de aceste mega camioane. Eu interpretez uh, textul în felul următor. Dacă un stat permite circulația acestor megacamioane uh, și statul vecin nu permite uh, circulația acestor megacamioane, atunci acestea nu vor putea trece în statul vecin. Din păcate, Comisia nu prea are o poziție foarte clară. Eu am adresat această întrebare. În Germania există câteva uh, Uh, teste în desfășurare, uh, teste um, care trebuie să fie limitate din punct de vedere, uh, din punct de vedere al timpului. Deci trebuie să găsim până la urmă o soluție permanentă, durabilă, pentru că dacă nu vom găsi o soluție, ne vom confrunta în continuare cu această problemă a Um, trecerii granițelor de aceste mega, mega camioane, pentru că acest punct poate fi interpretat în mod diferit. Și în momentul în care acest sector va înțelege că aceste camioane nu au ce căuta în orașe, că este suficient să circule pe autostrăzi, probabil va trebui să revenim și la acest punct dar în mare cred că am obținut tot ceea ce era posibil până acum. Drept urmare, mulțumesc raportorului. Mulțumesc. Doamna Iala Sander are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori și eu să-l felicit pe raportor pentru munca sa. Pe marginea acestui dosar uh, complicat, Comisia uh, și-a dorit, de fapt, să păstreze status quo-ul, ceea ce ne-a determinat să acceptăm un, unele standarde nu foarte utile. În uh, propunere se spună că directiva va primi numele raportorului. Nu știu dacă este o situație obișnuită. Um, este posibil și pentru toată lumea ca directivele de care se ocupă să fie botezate după numele lor? Um, nu știu dacă este cea mai bună idee. Din păcate, am ajuns în situația în care adaptările privind uh, siguranța s-au amânat. A fost introdus într-adevăr câteva măsuri suplimentare în ceea ce privește schimbarea aerodinamice, aerodinamice a vehiculului, cu această ocazie poate am fi putut prevedea cabine mai sigure, mai sigure nu doar pentru șofer, ci și pentru pentru ceilalți participanți în trafic, dar mai ales pentru pietoni și pentru alte grupuri vulnerabile care au mult de suferit în urma unui accident. Poate Consiliul ar fi trebuit să se implice mai mult din acest punct din, din vedere. Din păcate, lucrurile sunt amânate până anul 2022, uh, pentru că, după cum a spus domnul Leifri, cu ocazia revizuirii, sunt posibile, uh, este posibilă abordarea doar elementelor Uh, tehnice. Mă întreb dacă siguranța pietonilor este doar un aspect uh, tehnic. Poate Parlamentul European va încerca să facă mai multe lucruri din acest punct de vedere. Apoi, mă întreb dacă în cazul uh, acestor călătorii transfrontaliere nu putem uh, depăși reglementarea de uh, această reglementare limitată în uh, timp. Pentru că știm cât de dificilă este situația șoferilor de tiruri în acest context transfrontalier. Dau acum cuvântul reprezentantul Comisiei de la Direcția Generală MUF. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Comisia Europeană dorește să-și exprime sprijinul pentru rezultatul dialogului tripartit. Nu aș dori să mă refer la toate elementele noi din text. Aș dori să mă refer la noile dispozitive care permit uh, camioanelor să devină mai aerodinamice, ceea ce aduce progrese din punctul de vedere al uh, reducerii consumului de combustibil, cât și din punct de vedere al îmbunătățirii siguranței rutiere. Mă voi referi la derogările prevăzute pentru vehiculele care au un combustibil, care funcționează pe combustibil alternativ. Comisia Europeană, în același timp, regretă că unele aspecte din propunerea originală au fost, nu au fost discutate în această revizuire de exemplu, regulile referitoare la uh, supraîncărcarea unor camioane, pentru că acest lucru are un impact major pentru calitatea infrastructurii, a drumurilor și un impact uh, potențial pentru siguranța rutieră. Dar, după cum a spus și raportorul, acest text este rezultatul unui compromis. Îmi exprim din nou sprijinul Comisiei Europene pentru textul discutat astăzi în Comisia pentru Transport. Munca noastră nu s-a încheiat. După cum a fost menționat deja, va trebui să facem progrese din punct de vedere tehnic pentru a merge înainte cu modificarea cadrului legislativ pentru omologarea de tip. Comisia depune o, o eforturi din acest punct uh, de vedere și intenționăm ca în anul 2016, aș spune la începutul anului 2016, să venim cu o propunere concretă uh, legată de omologarea de tip și ne bazăm pe colaborarea cu Parlamentul European pentru a încheia acest dosar cât mai repede. În legătură cu cele spuse de domnul Ertug, uh, regulile care guvernează trecerea frontierei de către aceste megacamioane. Da, este adevărat că regulile în forma lor actuală nu sunt foarte clare. Poate acest punct va fi rezolvat uh, mai târziu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și dau din nou cuvântul acum raportorului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru remarci. Domnule Van de Camp, desigur, nu este rezultatul pe care mi-l dorisem. Eu am considerat că uh, rolul meu de uh, raportor este diferit în funcție de fazele, prin, etapele prin care am trecut. Într-o primă etapă să încercăm să ne definim pozițiile, să spunem care sunt lucrurile pe care ni le dorim, apoi a trebuit în a doua etapă, am încercat cu toții să apărăm poziția Parlamentului în fața Consiliului. Doamna Meissner a susținut că nu a fost de acord, de exemplu, cu toate elementele regăsite în poziția Parlamentului, dar aceasta aceasta fusese poziția Parlamentului și am încercat cât, să o apărăm cât mai bine. Și acesta a fost principiul pe care l-am urmat. Nu știu ce se întâmplă cu această poveste cu numele. Am auzit astăzi că este posibil ca pe viitor regulile să fie schimbate și nu știu dacă pe viitor vom avea pe ordinea de zi un punct numit uh, Ayala Sender. Uh, vom deveni poate mai faimoși pe viitor decât suntem acum. În ceea ce privește această temă uh, transfrontalieră, uh, rolul meu în negocierile cu Comisia și Consiliul a fost de a impune acest punct și am reușit aproape în uh, totalitate. Avem acum un uh, compromis cu câteva modificări uh, minore în clauza de revizuire. ceea ce privește certitudinea juridică, dacă există neclarități, se, cine are neclaritățile respective se poate adresa Curții Europene de Justiție. Nu știu de ce această cale nu a fost folosită în trecut. Apoi, cred că ați înțeles că și eu sunt pentru acest compromis. Compromisul nu mai poate fi uh, schimbat. Celor care doresc să-l schimbe, le-aș cere să nu mai depună uh, uh, amendamente pentru că aș fi obligat să le resping pentru că nu sunt uh, în conformitate cu această poziție de compromis. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră și uh, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru sprijinul dumneavoastră. Domnule Van Dalen, foarte pe scurt, pentru că nu mai avem uh, foarte mult timp. Da, voi fi foarte uh, subțin, domnule președinte, așa cum o fac de obicei. Am adresat o întrebare specifică legată de anexa 2. Nu am primit niciun răspuns până acum și uh, dorisem și un aviz din partea serviciului juridic. Deci aș dori un răspuns din partea serviciului juridic referitor la anexa 2. Der Herr Berichterstatter meint, dass voi vorbi în limba uh, germană, mi-este mai ușor într-o temă atât de complicată. Dacă am înțeles eu bine întrebarea domnului Van Dalen, este vorba de completările la anexe. Este vorba de o, o completare din partea Comisiei la, la poziția Consiliului și la poziția Parlamentului. Uh, există o diferență între cele două poziții, dar ele nu se regăsesc în uh, textul de compromis, deci nu, nu vor avea un efect juridic major. Cum ar trebui să înțelegem situația? Cred că ar fi mult, pentru că este vorba de chestiuni foarte detaliate, cred că ar fi mult mai bine dacă am discutat toate aceste aspecte în, uh, între noi Poate voi reuși eu să clarific puțin lucrurile, domnul președinte. Ne-am informat și noi. Poate fi uh, atașată o anexă, dar nu are, un, nu are o consecință juridică, legală. Dacă este atașată o anexă din partea domnului uh, Calas, atunci și eu aș cere, de exemplu, o precizare din partea domnului Calas vis-a-vis de poziția de interpretarea mea și a domnului Ertug, conform căruia camioanele respective nu pot trece granița în alte state. Domnul Calas a fost comisar pentru transport timp de 5 ani, perioada în care și-a schimbat poziția cost, de cost 80 de, 180 de grade deci, dacă se introduc și aceste anexe, atunci și precizările de ca, la care mă, mă refeream eu. Cine are, pe de altă parte, amendamente, le poate depune până pe data de 4 februarie, însă, după cum am auzit, aceste amendamente trebuie să fie respinse, pentru că dacă nu, ă, este periclitat compromisul. Mai există întrebări. Domnule Artur, cer scuze că insist. Și eu formulasem o întrebare legată de aceste teste, perioade de testare care sunt prelungite la nesfârșit și avem nevoie de o poziție clară din partea Comisiei. Nu putem accepta să continuăm cu această situație. Da, este adevărat. Nici mie nu vine să cred că este vorba de un, de un proiect pilot uh, care se prelungește apoi la nesfârșit. Sper că am fost ascultați de, com- de, de comisie. O perioadă de testare înseamnă o perioadă limitată în timp, care nu poate fi prelungită la nesfârșit. Revenind la amendamente, dacă doriți să le depuneți până pe data de 4 februarie, ora 12, mulțumesc din inimă raportorului, raportorilor din umbră, care, în ciuda pozițiilor uh, diferite, au apărat poziția comună decisă de comisia noastră. Am văzut cât de folositoare este asemenea atitudine. Suntem cu toții, putem accepta cu toții acest rezultat uh, final al uh, negocierilor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, recomandări adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile uh, TTIP. Raportorul nostru este Vin Van de căruia îi dau cuvântul acum. Wij weten allemaal dat de Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că negocierile TTIP cu Statele Unite ale Americii uh, reprezintă un aspect foarte complex. Negocierile acestea sunt foarte complexe. Nu știm în ce etapă se află neapărat acum uh, negocierile. Doamna Maelstrom încearcă într-adevăr să dea mai multă transparență procedurile am încercat să fiu cât mai succint cu putință în încercarea mea de a, de a formula un raport din partea Comisiei TRAN. Bineînțeles, vorbim în acest raport despre importanța sectorului transportului în contextul acesta al negocierilor uh, transatlantice. Aștept comentariile com- colegilor. Textul aveți în față. Mulțumesc, domnul Leichtfried. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele social-democraților aș vrea să subliniez anumite aspecte. În principiu, un acord comercial între UE și SUA este un subiect care merită să fie discutat. Până la urmă, totul depinde de rezultatul negocierilor. Dacă actorul depășe, acordul depășește mult contextul comercial, dacă are un impact mare asupra realităților europene, dacă acordul uh, dă la o parte, distruge jurisprudența națională, dacă duce la crearea unor uh, tribunale de arbitraj transfrontaliere care vor veni cu sentințe obligatorii ce trebuie să fie aplicate în Uniunea Europeană, dacă securitatea în sectorul transporturilor va fi afectată de acest acord, dacă politica de transport americană va fi împrumutată în Europa, dacă politica americanilor vis-a-vis -vis de promovarea transportului rutier va fi de asemenea importată în Europa, ei bine, uh, dacă din punctul acesta de vedere, dacă lucrurile se vor întâmpla așa, atunci e clar că acordul ar putea să fie unul mai mult decât dăunător. Dacă rezultatul negocierilor va fi reprezentat de acest import de idei americane în Europa, atunci socialiștii și democrații vor vota împotriva acordului. Mulțumesc, Jackie Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Van den Camp, uh, pentru această prezentare foarte scurtă, dar la obiect în același timp. Bineînțeles, TTIP-ul este discutat în toate comisiile Parlamentului European. Mă bucur că, iată, și noi avem ocazia de a purta această discuție. Sunt într totul de acord cu punctele subliniate de către raportor noi, britanicii, am ajuns la concluzia că până acum, în cursul negocierilor, n-au fost purtate cine știe ce discuții cu privire la transport, cel puțin până acum. Din punctul de vedere al uh, logisticii, în sectorul uh, acesta al transporturilor. Cu siguranță un acord uh, cu Statele Unite ale Americii ar duce la îmbunătățirea situației în Europa, la creșterea economică și la creșterea locurilor de muncă. În ceea ce privește transportul, amintiți-vă de cerul deschis uh, european-american. Uh, Um, acesta a fost încheiat, acest acord aviatic a fost încheiat în, continua, uh, cu, în urmă cu vreo 10 ani de zile, dar în uh, în continuare avem o serie de discuții și dispute pe tema aceasta și cred că lucrul acesta se va întâmpla și în cazul TTIP-ului. Eu cred că partenerii americani ar trebui să fie mai deschiși și uh, cred că partea europeană ar trebui să ceară uh, mai multă deschidere din partea americanilor. În ceea ce privește sectorul maritim, Um, s-ar putea ca acesta să fie afectat, la fel ca și sectorul aviatic, de un asemenea acord și uh, tocmai de aceea cred că toate discuțiile pe marginea acestor sectoare trebuie să fie, pre, uh, să fie purtate înainte de semnarea unui acord final. E important de asemenea să vedem ce se întâmplă în celelalte comisii ale Parlamentului European. Dosarul este unul foarte complex, dar până la urmă acesta este un început, un început bun. Cu siguranță și alți uh, colegi vor veni cu sugestii foarte bune. Vreau să-i mulțumesc raportorului. ECR-ul sprijină poziția raportorului și sper că într-un final vom avea o concluzie potrivită. Doamna Meisner. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că raportorul are un raport, a creat un uh, raport uh, uh, cât se poate de echilibrat. Acesta este un acord comercial, ca multe alte negociate de către noi în trecut. Acordurile de genul acesta aduc și beneficii, dar și eh, au și puncte slabe. TTIP a fost un, o mare cheie, o mare temă eh, care a fost intens discutată în cadrul campaniei electorale. Eu cred că ar trebui să vedem ce anume se negociază, să nu, ne, să nu fim împotrivă de la bun început, ci uh, să evaluăm punctele negociate. Bineînțeles, procedura trebuie să fie cât mai transparentă transparentă cu putință și uh, Oli Ren, cât și Cecilia Malmström au cerut această transparență. Din păcate, Consiliul s-a asigurat că negocierile sunt uh, uh în spatele ușilor închise. Standardele europene sunt ale noastre, acestea nu trebuie să fie discutate. Deci asta, în, uh, aceasta este viziunea mea generală. În ceea ce privește sectorul transporturilor, cred că ar fi foarte practic ca la autorizări, omologări, etc., lucrurile să meargă mai ușor în urma acordului. Uh, multe sectoare industriale se așteaptă ca exporturile europene să fie să se poată să crească ca și cantitate și să fie mai simplu de efectuat în Statele Unite ca urmare a semnalului acest, a semnării acestui acordului acestui acord. În continuare putem să negociem multe domenii și trebuie să o facem, uh, pentru că dacă avem un acord comercial, cu siguranță sectorul transporturilor trebuie să fie discutat. Uh, în ceea ce privește transportul aerian, în continuare n-am ajuns la un, un, uh, o concluzie finală. Deocamdată situația, de fapt, favorizează mai degrabă companiile aeriene americane decât cele europene. Ar trebui să schimbăm această tendință. Trebuie să ne asigurăm tocmai de aceea că TTIP-ul nu va duce eh, la rândul său la o, un dezechilibru între uh, puterile și responsabilitățile și prerogativele eh, europenilor și americanilor. În ceea ce privește sectorul maritim, standardele noastre sunt altele decât cele americane, prin urmare, când se negociază trebuie să fim foarte uh, atenți la cele spuse. Uh, s-a, vorbat, s-a vorbit de asemenea despre actul, despre legea Jones. Uh, poate că și această lege ar putea să ne ajute să găsim uh, soluții mai echitabile, mai echilibrate în cursul negocierilor. Multe puncte pozitive are acest acord, multe s-ar putea să pierdem de pe urma lui, tocmai de aceea trebuie să fim atenți. Domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului. Cu siguranță verzii vor uh, înainta o serie de amendamente care vor viza mai degrabă dezbaterea generală cu privire la TTIP. Cei care spun că aici nu sunt în joc standardele europene n-au neapărat dreptate. Până și Doamna Malmström a spus clar că acest acord ar putea duce la o scădere a numărului de reclementări. Pentru că să nu uităm, acest acord uh, transatlantic nu are drept menire eliminarea barierelor uh, tarifare, pentru că acestea oricum nu mai există, ci uh, acest acord vizează eliminarea barierelor non-tarifare, care sunt până la urmă normele noi spunem pe de o parte că standardele noastre nu sunt negociabile, <laughs> dar pe de altă parte, până la urmă, ne dăm seama că acordul vizează tocmai uh, reglementările și standardele. Trebuie să fim sinceri, să nu ne uh, prostim spunând că toate acestea nu vor fi discutate. Deci trebuie să fim sinceri. Uh, vom depune în acest sens o serie de amendamente și uh, o vom cita și pe doamna Malmström uh, în amendamentele noastre. În ceea ce privește transporturile, avem uh, o problemă, spre exemplu, cu reglementările uh, privind vehiculele, autoturismului, uh, autoturismele. Alte aspecte n-au fost discutate până în momentul de față, dar reglementările privind autoturismele sunt sensibile. Există multe voci care spun că o serie de aspecte tehnice pot fi reglementate prin TTIP, dar uh, se pune întrebarea care sunt aceste aspecte tehnice. Unii uh, consideră aspecte politice, ceea ce sunt, uh, de fapt, uh, aspecte tehnice și viceversa. Poate că, într-adevăr, autoturismele sunt arată cam la fel sau au cam aceleași standarde de în ceea ce privește protejarea celor aflați în autoturism, dar până la urmă, când vine vorba de protecția pietonilor, pietonii europeni o duc mult mai bine decât pietonii americani. Deci, iată, există o serie de aspecte tehnice care, uh, odată discutate, odată renegociate, ar putea duce la o scădere a standardelor europene. Și tot legat de transporturi. Vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră știu că există deja o discuție lunară cu privire la armonizarea reglementărilor cu privire la autoturisme. Ei bine, la Geneva, în fiecare lună, dacă nu chiar săptămână, se reunesc experți care discută despre armonizarea standardelor. Eu cred că și noi ar trebui să ne transmit, trimitem Uh, reprezentanți acolo, pentru că mie mi se pare că, iată, discutăm despre, în cadrul TTIP, o serie de aspecte care deja sunt reglementate în cadrul acestui organism ONU, care se reunește la Geneva. De asemenea, la, între 1 și 3 uh, martie, acest organism uh, ONU va organiza un forum mondial cu privire la armonizarea standardelor în ceea ce privește autoturismele. De ce să reglementăm aceste aspecte prin intermediul TTIP într-o manieră atât de netransparentă în condițiile în care deja toate aceste lucruri sunt reglementate sau se încearcă reglementarea lor în alte uh, foruri? Eu cred că Comisia Trana ar trebui să se implice și în aceste negocieri, în aceste discuții. cu siguranță domnul Vin van den Kamp va reuși să fie de acord uh, cu mine și um, îmi va înțelege poziția. Mulțumim pentru comentariile și uh, laudele aduse raportorului și acum doamna Dalmato. Nu e în sală, prin urmare îi dăm cuvântul doamnei Ayala Sender. Mulțumesc. Sunt uh, de acord cu domnul raportor, vreau să-l felicit că, iată, a pus în discuție această temă deosebit de importantă. Până acum n-am prea discutat despre impactul TTIP asupra sectorului transporturilor. N-am prea vorbit despre provocările și greutățile cu care ne-am confruntat în negocieri. Însă, ce vreau eu să vă propun? Haideți să o invităm pe comisarul Malmström uh, la o ședință de-a noastră. S-au schimbat multe lucruri în ultima perioadă și un schimb de opinii n-ar fi rău deloc. Eu cred că lipsesc clauzele de mediu, clauzele sociale, lucruri foarte importante pentru noi, de asemenea protecția serviciilor publice, uh, nu este bine cristalizată. Situația serviciilor publice e alta în Europa uh, în raport cu ce se întâmplă în America. După aceea mai avem și condițiile de muncă, drepturile angajaților. Știu că Uniunea Europeană are interese mari și trebuie să ne asigurăm că în, acest, în cursul acestor negocieri nu vom înrăutăți situația în care deja se află sindicatele. Și după aceea mai sunt și conflictele acelea între multinaționale, precum Airbus și Boeing. Se pune întrebarea cum ar putea fi soluționate astfel de litigii pe viitor în cazul în care ele vor mai apăra, apărea. După aceea, uh, schimbul de informații, o temă care a fost uh, adusă din nou în discuție de atentatele de la Paris. Dar uh, nu vorbim doar despre schimb de date de securitate, ci și schimbul de date cu privire la transporturi. Și aici avem nevoie de ceva mai bun pentru a putea purta o discuție rațională. Doamna Chilon urmează. Te rog, data viitoare, să anunți că vrei să iei cuvântul și să o faci din timp. Nici o grijă, îmi cer scuze. Mai întâi de toate, vreau să îi mulțumesc raportorului pentru acest aviz. ar fi bine dacă acest acord uh, ar fi într-adevăr unul semnat pe baza unor discuții transparente. Ar fi bine ca toate comentariile noastre să, să fie luate în considerare, ceea ce nu se întâmplă neapărat în momentul de față. Și ar trebui să fim ascultați pentru că suntem îngrijorați, ne temem uh, de ce ne-ar putea, ce, ce surprize ne-ar putea rezerva la final acest acord. Domnul Egaut a menționat o serie de lucruri cu care sunt de acord. Mai există și alte lucruri care se întâmplă în lume, pe lângă aceste negocieri TTIP. Trebuie să fim, să rămânem uh, să rămânem atenți, să fim atenți și să conștientizăm faptul că se poartă negocieri la care ar fi important să participăm. Trebuie să ne asigurăm că negocierile privind TTIP nu aduc niciun fel de atingere legislației sociale din Uniunea Europeană, că nu vor duce la dumpingul social care deja e la ordinea zilei în sectorul transporturilor uh, la nivel european. Am ceva experiență în negocierile cu americanii Domnul Van den Kamp uh, a menționat uh, industria maritimă, industria navală. Eu am avut ocazia de a mă întâlni cu reprezentanți uh, ai acestei industrii de dincolo de Atlantic aceștia mi-au spus că chiar dacă navele europene vor fi de 100 de ori mai ieftine decât navele americane, niciun american nu va cumpăra vreodată vreo navă europeană. Este vorba despre o declarație cât se poate de, de tranșantă. Uh, a, această declarație n-a venit în urma vreunei oferte din partea mea, nicio ofertă. N-am încercat să vând uh, spărgătoarele de gheață finlandeze, dar cu toate acestea, americanii s-au simțit obligați să-mi spună lucrul acesta. Cristina, ai cuvântul. Merci. Uh, merci beaucoup uh, au, au raport. Mulțumesc, mulțumesc și raportorului pentru propunerile care ne arată că e incredibil cum putem intra în negocieri, într-un acord de comerț internațional și nici măcar nu se evocă tema transportului. Mm, ar trebui implicată industria aviației, automobilelor și mai departe. Trebuie să discutăm despre dificultățile industriei europene, tocmai pentru a accede pe piața americană. Este un minim să discutăm aceste elemente pentru că sunt aspecte foarte importante pentru întreprinderile europene. În ce privește punctul de vedere foarte bine prezentat de uh, colegul Leifried, din partea grupului S&D, nu am nimic de adăugat, suntem într totul de acord. Ne împărtășim uh, preocupările și nu doar în grupul nostru politic. V-aș atrage atenția însă, un plus față de ce s-a spus, la punerea în aplicare a tribunalelor de arbitraj care pe noi ne, ne liniștesc. Marie Christine. Mulțumesc. Marie Christine Arnotu. Euh, le Front National că je Eu reprezint Fondul Național și ne opunem, desigur, continuării negocierilor transatlantice. Într-adevăr, dacă negocierile ar fi încurunate de succes, atunci economiile noastre ar avea de plătit încă și mai mult. Am plătit cu democrația și libertatea noastră. Americanii înșiși califică acest tratat drept un NATO economic. Sigur, ne opunem avizului potrivit căreia trebuie lărgite negocierile și la temele ce țin de transport uh, spre deosebire de Statele Unite, Uniunea Europeană refuză să-și protejeze sectoarele strategice. Statele Unite, în anumite, impun restricții în ce privește participarea, participațiile străine în companiile lor aeriene, ori noi facem tocmai pe dos, iar Bruxelles împiedică statele membre să se protejeze. Internetul deci un dezechilibru serios între restricțiile impuse de Statele Unite companiilor aeriene europene și, pe de altă parte, libertățile de care se bucură companiile americane în companiile din UE. E evident de asemenea că Statele Unite vor continua să-și protejeze sectoarele strategice și special aviația civilă. Și refuzând să facem același lucru aici la noi, Uniunea Europeană riscă să agraveze o criză care, așa cum știm, lovește aviația civilă din statele membre. Vă mulțumesc. Pavel Telicca. Mulțumesc, Pavel Telicca. Chairman, uh, uh colleagues. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Comisia TRAN, într-adevăr, este afectată fie din punctul de vedere al temelor care țin de competența noastră, fie, pe de altă parte, că anumite Uh, probleme identificate și în aviz, care poate ar trebui abordate, dar nu au fost. Sigur, noi nu avem uh, nimic de spus în ce privește mandatul de negociere. Uh, acest lucru s-a întâmplat între Comisie și Consiliu, dar cred că unul dintre colegi a menționat deja, poate ar merita să invităm pe doamna comisar Malmström să discute cu noi. Și aș mai spune că ar fi bine să ne întâlnim și cu negociatorii, cei care zi de zi ne reprezintă în negociere și să înțelegem de ce anumite teme nu sunt reflectate în negociere, poate există motive pentru asta și în ce fel se derulează negocierile, în ce privește uh, standardele care ar putea ține în special de aerea noastră de competență. Cum spuneam, o invitație adresată comisarei Malmström și sau negociatorilor, însă potrivit experienței mele din alte comisii, eh, eu cred că un astfel de exercițiu este foarte important. Transparența e o temă care pare să plutească așa în diversele eh, comisii parlamentare, e o temă populară, dar haideți să fim cinstiți. Nu îmi amintesc trecutul recent de vreun acord de vreun tratat de această natură care să primească un grad suficient de transparență. Noi punem presiune, putem să asistăm la anumite dezbateri, putem analiza anumite propuneri, dispunem de informații. Dar acum, ajungând la aviz, cred că temele importante sunt bine identificate Domnul raportor Van de Camp um, se menține la teme legate de transport. Aș fi avut poate câteva idei de transmis, dar eu cred că avizul e echilibrat și putem transmite mesajul nostru comisare dacă va veni în comisia noastră. Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, Nu există multe elemente ce țin de transport în uh, textele relative la TTIP. Se, există referi generale la sectorul aviatic și maritim, dar pentru mine primul punct de menționat e că știm după acordurile aeriene între UE și SUA că nu există reciprocitate coerentă și asta în detrimentul Uniunii Europene și a intereselor sale. Asta e prima mea observație. În al doilea rând, ce privește navigația interioară. Există o propunere asupra performanței de mediu a motoarelor pentru nave. E un atac la normele europene față de cele americane, care sunt inferioare. Aș dori să se țină seama de aceste două aspecte în raportul domnului Van de Cam, căruia îi mulțumesc. Thomas Poveba. Mulțumesc. Thomas Poveba, are acum cuvântul. Ja bardzo krótko chcę przede wszystkim podziękować panu. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportorului nostru. Recomandarea este una foarte bună și în numele grupului ECR, așa ca și colegii mei, aș vrea să spun că acest acord cu Statele Unite este o șansă pentru transportul european, dacă negociem bine, și special în două sectoare aviația, iar aici dau un singur exemplu. Avem posibilitatea de a oferi bilete de avion pentru companii aeriene europene care um, zboară către destinații americane. Al doilea sector, sectorul maritim, care este un foarte important pentru Statele Unite. Există legea Jones, care arată că întregul transport se poate face doar cu nave construite și înregistrate în Statele Unite și care aparțin unor armatori americani. Iată, în aceste două sectoare ale transportului ar trebui să promovăm negocieri suplimentare și să încurajăm pe americani să mai cedeze din măsurile lor protecționiste grupul meu, dar și personal, ca deputat din Polonia, cred că acest uh, acord de TTIP poate deschide oportunități noi și mm, sectorul transportului poate căpăta deschideri noi. Mulțumesc! Also zunächst wollte ich mal nochmal... În primul rând, doream să vă aduc aminte că eu reprezint Comisia pentru Transport în cadrul uh, conferinței președinților de Comisia Parlamentului European. Tocmai de aceea, domnul Vin Van de Camp a fost drăguț și mi-a pus la dispoziție proiectul de aviz. Am propus, uh, semn două amendamente care au fost acceptate și aș dori să mulțumesc domnului Van de Camp pentru buna colaborare. M-am referit la această nedreptate, la acest dezechilibru în uh, domeniul transportului și a construcțiilor uh, navale. Statele Unite ale Americii nu, respect, nu recunosc ca instituție în Uniunea, Europeană. Cu alte state putem încheia acorduri concrete, dar în ceea ce, în ceea ce privește Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii nu doresc să recunoască ca instituție în Uniunea Europeană. Ei au un mare avantaj economic. Pot participa, pot intra pe piața unică europeană, dar nu, situația nu este valabilă reciproc. Domnul uh, Schulz a, a declarat că, din punctul lui de vedere, nu ar trebui să începem negocierile TTIP dacă Statele Unite ale Americii nu recunosc din punct de vedere instituțional Uniunea Europeană. Care este interesul ascuns? Avantajul economic, desigur. Gesine Meissner a spus foarte clar că americanii nu-și doresc să schimbe această situație prin intermediul TTIP. Putem fi optimiști din acest punct de vedere, dar am auzit din partea doamnei Gesine Meissner și a colegei din Finlanda, dacă discutați direct cu uh, partenerii din Statele Unite ale Americii, nu veți mai fi la fel de optimiști. Bas Aikut s-a referit și la faptul că nu obstacole tarifare sunt importante, ci cele de reglementare. Apoi, în legătură cu cele 500.000 de locuri de muncă care urmează să fie create, nu mai sunt amintite de mult aceste locuri de muncă. Uh, eu întotdeauna am considerat că este foarte bine să fie creată 500.000 de locuri de muncă, dar nu doar dacă majoritatea vor fi create în Statele Unite ale Americii. Apoi, cum s-au desfășurat negocierile? Un secret complet, incredibil. Avem nevoie de o transparență pentru a ști pe marginea cărui text vom vota până la urmă. Comisia ne-a promis că lucrurile se vor îmbunătăți, însă ar fi putut să îmbunătățească situația dacă și-ar fi dorit de mult. În al doilea rând, uh, tribunalele speciale pentru protejarea investițiilor. Desigur, dacă închei un acord cu o țară din lumea a treia, cu un, cu un regim dictatorial, trebuie să te asiguri că investițiile vor fi protejate, dar uh, Statele Unite ale Americii sunt un stat de drept, statele europene sunt state de drept, nu înțeleg de ce avem nevoie de uh, Uh, crearea acestor tribunale speciale fără din care fac parte de fapt avocați, uh, nu există o posibilitate de recurs și așa mai departe. Uh, dacă noi ne dorim impunerea unor standarde de emisii și acest lucru nu convine Statelor Unite ale, ale Americii, nu mi se pare normal ca Statele Unite ale Americii să aibă un drept de a influența procesul legislativ decizional din Europa și invers. Nici mie nu mi se pare că este corect ca noi europenii să spunem cum trebuie să uh, își stabilească standardele de, me- de medii americanii. Să vedem care va fi rezultatul final, pentru că nu există obstacole în calea liberului schimb. Este vorba de cadru de reglementare și de, este vorba de dereglementare și din acest punct de vedere trebuie să fim atenți să nu renunțăm la, la prerogativele noastre decizionale și democratice. Ghezine Meissner a dorit să revină, dar foarte pe scurt. Uh, foarte pe scurt, pentru că m-ai citat. Te rog, dacă dacă reprezinți uh, comisia noastră, să o faci uh, în mod echilibrat. Uh, te-ai referit la intervenția mea doar din punctul, dintr-un punct de vedere negativ. Ei bine, intervenția mea a avut și o dimensiune pozitivă. M-am uh, referit și eu la proiectul de lege Jones, care pentru noi reprezintă și o șansă, deci te rog, dacă reprezinți comisie, uh, poziția Comisiei pentru Transport, să prezinți o poziție echilibrată, pentru că există o divergență de opinii. Da, în ceea ce privește TTIP, atât în uh, comisiile parlamentare cât și în grupurile politice există o divergență de opinii și eu voi transmite mai departe toate aceste opinii uh, diferite. Este dificil, într-adevăr, să fac un, un uh, rezumat. Doar o propoziție. Există lucruri care au avansat în termen de transparență și este irealist să vorbiți de top secret. Aveți toate documentele la dispoziție, nu știu dacă uh, ați profitat de timpul dumneavoastră pentru a merge la sala de lectură, oricând putem invita reprezentanții ai comisiei și eu am negociat multe uh, tratate și acorduri. E incomparabil ce se întâmplă azi cu orice alt uh, document în uh, termen de transparență. Este nerealist să invocați top secret. Okay, Trebuie să vă contrazic. Ar trebui să fie schimbat. Nu a fost schimbată situația până acum. Există diferite niveluri de acces a acestor documente. Există unele săli în care poți consulta anumite documente, dar nu poți uh, extrage nimic din ele și dacă acest lucru nu înseamnă secret, eu nu mai înțeleg lumea. Este foarte bine că se exercită presiuni și s-au exercitat uh, presiunea pentru a schimba situația. Uh, Însă ce am de câștigat dacă pot citi un document într-o sală, dar nu pot vorbi despre ce am citit acolo? Eu voi, vă voi informa când situația într-adevăr se va fi schimbat. Abia atunci vom putea discuta despre un succes pentru noi toți. Și acum dau cuvântul uh, Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Services, um, so I cover a few... Mulțumesc. Acopăr câteva din temele pe care le-ați evocat, sigur nu pot să vă dau toate detaliile, dar vă pot oferi o imagine de ansamblu. Nu am să abordez toate aspectele de detaliu ce țin de transportul, pentru că, deși uh, există un impact asupra tuturor sectoarelor, depășește are mea de competență. În ce privește transparența, eu cred doamna comisar Malmström a făcut eforturi considerabile pe care le-ați și recunoscut în săptămânile și lunile din urmă de când și-a preluat mandatul și eu cred că în uh, organizarea actuală cu sălile de lectură am făcut un progres major. Înțeleg când spuneți că trebuie mers și mai departe, dar trebuie recunoscut, așa cum unul dintre deputați spunea, că această negociere e ceva fără precedent, chiar și în termen de transparență. Poate că nu e un semnal pozitiv, poate că asta înseamnă că celelalte negocieri merg foarte prost, însă e adevărat că ce facem acum pentru TTIP, în termen de transparență, pentru societatea civilă, pentru deputați, atât la nivel național cât și aici în Parlamentul European, este fără precedent vis-a-vis -vis de orice altă negociere pe care am mai făcut-o vreodată. Și cu asta cred că am spus totul. Aș sublinea că deputații au acces la toate documentele UE și asta în sala de lectură. Insist, documentele UE. Voi reveni eventual mai târziu. Unul din uh, aspectele subliniate în aviz e că transportul nu a fost până acum o temă în negociere. Eu unul sunt negociator pentru servicii și trebuie să nuanțez această declarație. Aceia dintre dumneavoastră care au mers la sala de lectură au înțeles deja că în octombrie 2013 deja Uniunea Europeană a prezentat două documente neoficiale, informale. Uh, unul se referea la transportul maritim, celălalt la transportul aviatic. Și puteți constata în aceste documente că într-o modalitate nu detaliată, dar foarte cuprinzătoare, abordăm puncte pe care am dorit să le putem negocia cu americanii și ce țin de transport teme pe care dumneavoastră înși vă uh, le-ați abordat deja, legea Jones sau restricțiile din aviație, dar și um, formulele de genul Fly American sau uh, siguranța aviatică. Eu unul aș spune că nu e o reprezentare a realității dacă dumneavoastră spuneți că până acum Temele legate de transport nu au jucat niciun rol în aceste negocieri și acest lucru mai e adevărat și pentru achizițiile guvernamentale. E o tema importantă ce privește accesul la piața americană. Spuneați că există o asimetrie între deschiderea noastră și de închiderea, ca să spunem așa, Statelor Unite în ce privește achizițiile publice, achizițiile guvernamentale. Pentru că știm cu toții a cumpăra produse americane mm, e o restricție evidentă în state. Uh, și această temă se află pe lista prioritară a agendei noastre de negociere. Sigur, ne referim uh, la infrastructuri, dar la diverse um, mijloace de transport. În servicii, în achiziții publice, noi am abordat multe probleme punctuale, specifice ce țin de transport, iar din perspectiva noastră, declarația uh, dumneavoastră ar trebui nuanțată așa încât să reflecte realitatea negocierilor. răspundem altfel și răspundem astfel și rezoluției din mai 2013 a Parlamentului European, unde temele ce țin de transport au fost um, puse în lumină ca teme importante de negociere. Cred că deputații au menționat pe bună dreptate că unele teme legate de transport sunt deosebit de delicate în Statele Unite. De ce? Pentru că uh, Um, par să țină de probleme de securitate națională. Legea Jones uh, ne vine din anii 20, unde poate că putea exista um, asemenea îngrijorări ce țin de siguranța națională. Astăzi însă poate că nu mai sunt valide. În ce privește transportul aviatic, Poate că exista o componentă de securitate națională, dar ne întrebăm dacă astăzi, astăzi încă mai uh, sunt valide aceste uh, preocupări, în special în relația bilaterală UE-SUA. Apoi sunt teme sensibile din punct de vedere politic. Citați amendamentul McCain, care încearcă să abroge legea Jones și experiența noastră cu colegii de la Washington ne arată că e o propunere ce s-ar putea să nu întrunească un sufragiu suficient. Pentru că în trecut nu a avut niciodată șansă de succes. În Statele Unite uh, persistă uh, această atitudine protecționistă, atât în uh, transportul maritim cât și aviatic. Eu cred că ar fi adecvat să analizăm cu atenție documentele, cum vă spuneam, disponibile în sala de lectură și, de asemenea, procesele verbale pe care le primiți ale uh, întâlnirilor pe care noi le-am avut în cadrul negocierilor Sigur, nu am obținut tot ce ne doream în ce privește transporturile, nu avem punct de consens mm, în ce privește ridicarea anumitor uh, interdicții, dar uh, nici nu am avansat foarte mult în negociere. Ca să mă refer la ce spunea domnul președinte, e adevărat că în mod tradițional au existat uh, bariere în calea comerțului, în special în transporturi. Da, e adevărat, dar 25% din companiile aviatice pot fi deținute de uh, terți nu vorbim de uh, teme, de reglementări uh, noi de generația 2 și 3, ci uh, să ne gândim doar la legea Jones, care este o barieră clasică. Nu este permis să facem anumite operațiuni între două porturi americane. Uh, bună oară cu industria offshore. Toate acestea sunt bariere clasice în calea comerțului sub nivelul minim de reglementare și în sine sunt probleme sensibile. Uh, achizițiile publice sunt de asemenea uh, o barieră pentru că, spui foarte clar, uh, investițiile trebuie să fie cu tare procent americane, fără să permiți intrarea altor actori pe piață. Sunt bariere stabilite și în contextul crizei economice. În concluzie, apreciem foarte mult importanța pe care comisia noastră o acordă prezenței transporturilor în TTIP și vă stăm la dispoziție pentru a vă informa în mod regulat, dacă doriți, în ce privește mm, statutul negocierilor. Eu, noi apreciem foarte mult faptul că încercați să împingeți înainte tematica transporturilor și în contactele dumneavoastră cu omologii americani e bine să subliniați importanța acestor teme și într-un context politic. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și acum dau din nou cuvântul pentru a încheia această dezbatere lui Vin van de Camp. Ehm, eh, mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc eh, și colegilor mei care s-au exprimat. Îi mulțumesc eh, reprezentantului Comisiei Europene Cred că e bine să mergem cu toții în februarie în Statele Unite, așa încât să pricepem mai bine încotro ne îndreptăm cu TTIP. Revenind acum la aviz, e adevărat, e greu să preiau toate subiectele generale, precum cel invocat de domnul Lightfried. E dificil să preiau toate aceste elemente în avizul meu. În mod intenționat nu am făcut-o pentru că în această etapă cadrul avizului nu permite acest lucru. Sunt membru și al Comisiei INTA, așa încât tot ce am auzit aici am să transmit și Comisiei INTA, voi ține seama. Un Raicut m-a felicitat, dar dacă el mă felicită, eu devin și mai prudent. Uh, o dată, de două ori, dar a treia oară înseamnă că o să trimită vreo 20 de amendamente. O să văd eu ce amendamente primesc din partea lui, dar oricum uh, sunt prudent. Acum, adresând-mă colegilor liberali, eu cred că e bine ca aici, în Comisia Trans, să discutăm cu doamna comisar Malmström pentru a acorda ponderea politică necesară Comisiei noastre, pentru a ne exprima clar punctele de vedere. Cum știți, eu sunt tradiționalist. Ehm, dacă e să vorbim cu negociatorii, eu nu sunt și dualist, avem responsabilitatea parlamentară pe de o parte și Comisia are responsabilitatea pe de alta. Totuși, cred că e bine să discutăm măcar cu doamna comisar pentru a aborda diverse aspecte așa cum am făcut și acum, cele 40 de minute care s-au scurs. S-au spus multe despre norme, open sky, transparență, reciprocitate. Și mă bucur de pe acum pentru amendamentele pe care cu siguranță le voi primi, le aștept cu interes. Comisia ne propune uh, să mergem la sala de lectură și vă invit la rândul meu să o faceți. Vă mulțumesc. Danke. Aber... Vă mulțumesc, însă nu toată lumea poate, nu toată lumea are acces în sala de lectură respectivă. Termenul de depunere a amendamentelor este 4 februarie, ora 12. Se încheie reuniunea comisiei noastre și vom uh, continua cu reuniunea coordonatorilor cu ușile închise.